Buenas tardes. Bună ziua tuturor. Voi prezida ședința în limba spaniolă. Stimați colegi, pe data de 5 septembrie anului 2019, coordonatorii Comisiei Libe au decis să organizeze un schimb de opinii în cadrul acestei comisii referitor la subiectul delicat, deosebit de delicat, și anume copiii luptătorilor străini din Siria și Irak și uh, posibila lor uh, repatriere și reîntoarcere în Uniunea Europeană, cât și uh, decizia de a invita subcomisiile, îmi cer scuze, uh, subcomisiile DROA și SEDE de a participa la acest punct. Uh, de a participa așadar la acest schimb de opinii. Având în vedere ultimele evoluții din regiune, cât și nenumăratele cazuri uh, pe rol uh, la tribunale din statele membre care au generat înainte de toate o abordare divergentă în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, ni se pare necesar și oportun să organizăm o dezbatere în această privință. Putem spune că avem nevoie de o abordare europeană, de o soluție la nivel european și sper din tot sufletul, având în vedere persoanele afectate, sper că această dezbatere să poată contribui la găsirea unei soluții comune. Am plăcerea să urez bun venit președintelor subcomisiilor DROA și SEDE, doamna Arena și doamna Loazu, cât și stimaților colegi. De altfel, am să o invit pe doamna Arena. Înainte am să o invit pe doamna Loazu să fac o scurtă declarație inițială. Vă rog, uh, nu e nevoie să vă grăbiți înainte ca invitații să ia cuvântul și după aceasta asistăm la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii comisiei noastre. Le comunic deputatelor și deputaților de asemenea că rudele unora dintre copiii afectați se află în public astăzi. I-am salutat adineaori, însă doresc să le urez din nou bun venit în numele comisiei noastre la această reuniune cu caracter special. Sperăm din tot sufletul ca dezbaterea de astăzi să reprezinte un pas înainte înspre o abordare mai unită, mai coordonată a Uniunii Europene. Am să amintesc în continuare numele celor care sunt alături de noi. Barisui, Barisul, el señor Dries Butalis, la señora Sara Verhoeven, la señora Samira Lackel, la señora Gildis Karaman, la señora Fatih al la señora Nadine Rosa Rosso, la señora Gita Belhaj y la señora Nabila Mazud. Eh, bienvenidos a, a esta comisión. Fiți bineveniți aici alături de noi și vă urăm din tot sufletul numai bine. Acum se află alături de mine doamna Arena și doamna Loazo și am să dau cuvântul în continuare pentru două minute doamnei Loazo, după care pentru două minute doamnei Arena, după cum am fost uh, instruită de secretariat. Doamnul Loazo, bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, dragă Maite. Subiectul pe care îl abordăm astăzi reflectă unul din aspectele cele mai dureroase și intolerabile al unei situații deja dureroase și intolerabile, și anume situația cu care se confruntă tragedia pe care o trăiește Siria de 8 ani. Aici uh, vorbim de destinul tuturor uh, copiilor, mai ales de cel al copiilor sirieni. Niciunul din acești copii nu poartă nici cea mai mică vină pentru suferințele pe care au avut, uh, le-au avut de suferit. În centrul acestei drame a copiilor din Siria se numără drama care ne afectează cel mai tare, și anume a copiilor jihadiștilor care um, s-au deplasat în Siria. Mulți din acești copii s-au născut acolo, în Siria, și uh, nu au nici cea mai mică vină pentru crimele pe care au putut să le fi comis părinții lor. Nu sunt vinovați, dar suferă consecințele acestor acte Părinții lor au acceptat uh, să-i supună la aceste suferințe. ISIS a vrut uh, să-i transforme uh, într-o emblemă a califatului și a reușit în parte. ISIS și cei care i s-au alăturat poartă o răspundere groaznică. Dar noi, ce răspundere ne revine nouă? Putem să-i lăsăm să putrezească în uh, tabere victime ale unor influențe dăunătoare și al unei suferințe atroce? avem obligația de a interveni. Anumite state membre au făcut uh, tentative de a-i aduce înapoi pe cei mai vulnerabili. Pe cei mai vulnerabili, îmi cer scuze. Și aceste încercări, încercări trebuie să continue. Există însă și obstacole, obstacole care trebuie cunoscute, deoarece situația e tot mai gravă. În zonă și în tabere domnește nesiguranța. Multe uh, femei au fost uh, obligate să-și abandoneze copiii. Astăzi, cred că nu e nevoie să discutăm despre ce trebuie să facem, pentru că cred că știm foarte bine acest lucru. Trebuie să vorbim despre ce putem face. Um, ai abandona pe acești copii nu ne va consolida securitatea. Din potrivă, întrebarea pe care o adresez astăzi este următoarea. Um, sperăm că să nu fie prea târziu. Vă mulțumesc, Doamnul Lază, pentru cuvintele dumneavoastră, doamna Rena, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care ne-ați adresat-o adresat de a participa la acest schimb de vedere cu privire la copiii luptătorilor străini. Din păcate, foarte din multele guvernele statelor membre refuză să vadă în față realitatea. E mare păcat, pentru că, așa cum spunea Natalie înainte, faptul că ne ascundem, uh, întoarcem privirea, nu rezolvă problema de la sine. Nu trebuie să uităm niciodată că copiii copiii, în general, în situație de război, dar mai ales aici copiii ai căror părinți au uh, comis uh, infracțiuni, sunt și rămân copii, în primul rând, și victime și deci, în acest sens, trebuie să beneficieze de protecție. Rapoartele organizațiilor uh, specializate sunt foarte numeroase în ceea ce privește impactul psihologic al situației de extremă violență și de război, uh, are asupra dezvoltării copiilor, asupra consecințelor pe termen mediu și lung, asupra vieților de adult și asupra consecințelor asupra societății noastre în general. Știm că mm, totul uh, poate fi reversibil și nu trebuie să fim fataliști în ce privește copiii. Psihiatrii sunt de acord, copiii sunt foarte rezistenți, sunt foarte rezilienți rezilienți, copiii care sunt tratați repede prin programe de urmărire adecvate, copiii aceștia pot să depășească traumatismul războiului pe care l-au trăit și deci pot să pună capăt acestui cerc vicios al violenței. Anul acesta sărbătorim 30 de ani de la adoptarea Convenției privind drepturile copiilor. În 20 noiembrie, Parlamentul va găzdui o conferință pe această temă. Această convenție rămâne instrumentul internațional cel mai ratificat în lume. Și aș dori să menționez câteva aspecte din convenție familie, care ne uh, amintește că înainte de 18 ani un copil rămâne copil care drept la o viață, la un nom, la o naționalitate și la protecția identității care are dreptul să trăiască cu copiii, dar și uh, uh, cu părinții, dar și cu ceilalți membri ai familiei. Are drept la protecție în baza legii din țara săi și se prevede că dacă legile țării prevă, uh, protejează mai bine decât dreptul convenției, atunci aceste drepturi se aplică copilului respectiv. Nu am făcut decât să citez obligațiile, din păcate, obligații pe care guvernele noastre nu le respectă deloc sau puțin. Aceda uh, temerii și fricii uh, Uh, înseamnă o, uh, că, că greșim. Nu putem să-i vedem pe acești copii doar prin prisma acestor luptători străini. Subiectul este foarte complex, este spinos, dar trebuie să-i protejăm pe acești, acești copii, indiferent de considerațiile politice. Câteva cuvinte despre părinții acestor copii. De fapt, clar că unii părinți Uh, deținuți cu copii în aceste tabere fac uh, șantaj. Uh, ei spun că nu se poate face repatrierea copiilor fără ei. Și noi spunem, da, haideți să nu ne temem, să-i judecăm pe acești luptători străini fără a uh, neglija justiția pentru infracțiunile comise pentru crimele împotriva umanității pe care le-au uh, comis. Tocmai am avut la New York o ședință la Națiunile Unite. Ne-am întâlnit acolo cu doamna Agnieszka Calamar, raportor special uh, al uh, ONU pentru execuțiile extrajudiciare și de- deținerile arbitrare. Ea spunea pe drept cuvânt că nu avem o soluție panaceu, dar bineînțeles că este foarte important ca acești luptători să fie judecați în țara în care au săvârșit crimele respective și că trebuie să fie confruntați cu victimele lor. De asemenea, este foarte important să li se uh, garanteze dreptul la un proces echitabil. Și asta înseamnă ai proteja pe copii, să uh, respectăm drepturile părinților lor. Senora Arena. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Arena, pentru cuvintele dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, vom asculta înainte de toate prezentările invitațiilor noștri, după care vor putea interveni coordonatorii, după care deputații care doresc să ia cuvântul atât uh, din cadrul LIBE cât și DROA și SEDE. Având în vedere constrângerile de timp, vă rugăm să indicați cât mai devreme, deja, dacă se poate, dacă doriți să luați cuvântul, pentru ca în acest fel să putem gestiona mai bine timpul. Pe de altă parte, odată ce se va fi calculat cum uh, puteți lua cuvântul, am să veghez la respectarea timpului cu strictețe. Știu că fiecare dintre dumneavoastră are ceva important de spus, dar trebuie să dăm dovadă de respect față de persoanele afectate care sunt aici prezente în sală, așa că vă rog să dați dovadă de un comportament exemplar. Doamna Marie Dominique Paron, um, ofițer pentru drepturile omului din cadrul Biroului Regional pentru Europa al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, va lua cuvântul în continuare pentru 10 minute. Aveți cuvântul și vă mulțumesc pentru prezență. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc că ați invitat uh, biroul, uh, comisariatul uh, ONU pentru refugiați și drepturile omului. Înainte de toate, dați-mi voie să vă prezint activitatea noastră. Suntem un membru al tratatului ONU în ce privește combaterea terorismului, inclusiv justiția penală, prevenirea terorismului și includerea dimensiunii de gen în politică. Suntem angajați în ce privește asigurarea drepturilor, protecției drepturilor uh, victimelor și punerea în aplicare a unei abordări echilibrate. Am redactat un ghid în ceea ce privește Uh, un răspuns care să țină cont de drepturile omului în calea amenințării pe care o reprezintă luptătorii străini și teroriștii. Am pregătit, am pregătit de asemenea o listă în acest sens pe care am să o comunic secretariatului. Avem un birou pentru Siria la Beirut, facem parte din misiunea ONU din Irak. Bineînțeles, asistăm comisia în ce privește conflictul din Siria prin biroul nostru de la Geneva. În ce privește discuția de astăzi, în conformitate cu Convenția pentru Drepturile Copilului, trebuie să ținem cont uh, de toți copiii până la vârsta de 18 ani. Copiii de uh, diferite origini sunt vizați de activitatea luptătorilor străini, uh, fie în calitate de victime, fie ca posibil făptași. Aici intră cei care au fost recrutați, um, adesea mumiți pe internet, cei care au fost recrutați forțat, inclusiv victime ale traficului, cei care au fost uh, aduși de membrii ai familiei și marea majoritate copii care s-au născut în fostele teritorii ocupate de ISIS, având unul sau ambii părinți uh, luptători uh, în ISIS sau în urma unui viol. În funcție de categoriile din care fac parte copii, există un acord amplu la nivelul ONU, la nivel uh, transsectorial în ce privește repatrierea. Probabil că ați uh, urmărit declarația de luni a directorului, a directorului executiv UNICEF, care face un apel pentru repatrierea copiilor înainte să fie prea târziu. De asemenea, Comisia ONU pentru Drepturile Copilului i-a recomandat Belgiei în luna februarie acestui an să faciliteze de îndată repatrierea tuturor copiilor belgieni și a familiilor acestora unde se poate, indiferent de vârstă sau de gradul bănuit de participare la conflictul armat. De asemenea, am făcut un apel la, din partea înaltului comisar pentru drepturile omului și uh, combaterea terorismului. De mult, eh, recent s-a organizat și un eveniment uh, de către comisarul pentru drepturile omului unde s-a scos în evidență nevoia urgentă de a repatria acești copii ai luptătorilor străini. Acesta poate fi singurul răspuns umanitar la această criză. Situația copiilor și adulților este incredibil de complexă și în aceste minute pe care le am la dispoziție vreau să mă concentrez pe următoarele puncte. În primul rând, o perspectivă de ansamblu a situației din Siria și din Irak, în al doilea rând, obligațiile guvernelor față de copii, dacă, indiferent dacă aceștia au comis sau nu încălcări ale drepturilor omului și, în al treilea rând, în ce privește îngrijorările justificate ale statelor membre privind uh, posibilele probleme de securitate și prevenirea terorismului. În ce privește situația la fața locului, vorbim de copii blocați în două țări care se confruntă cu o criză umanitară de securitate de o amploare nebănuită în Irak, aproape 1,8 milioane de persoane strămutate intern și 6,7 milioane de persoane care au nevoie de asistență umanitară, protecția și um, de protecție și securitate. Toate acestea se adaugă la o situație în care oamenii se confruntă cu posibilități reduse de a reveni înapoi acasă. În plus, conflictul, uh, intervenția militară a Turciei a complicat și mai mult situația făcând ca numeroase familii să fugă din Siria în Irak. În Siria, pe ansamblu, 11,7 milioane de persoane se estimează că sunt afectate de conflict, inclusiv 5 milioane de copii. De-a lungul nordului și uh, uh, vestului Siriei, situația e îngrijorătoare cu milioane de copii afectați. În nord-estul Siriei, situația mm, zona cea mai afectată la ora actuală, 1,6 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară, iar la sfârșitul lunii septembrie, eh, tabăra Al-Khomp era um, punctul unde se um, strânseseră cel mai multe persoane uh, strămutate intern, găzduia șap- peste 70.000 de persoane, din care 90% erau femei și copii. Situația uh, din aceste tabere de refugiați este deosebit de dramatică, complicată și mai mult de sosirea iernii. E greu să se găsească acele persoane bănuite de a fi luptători ISIS, conform estimărilor de care dispunem, Există la ora actuală aproape 28.000 de copii din peste 60 de țări blocați în Siria, în mare parte în taberele de acolo și conform Comisiei de Anchetă pentru Siria nu au dreptul de a părăsi taberele. Mai puțin de 20% din acești copii au peste 12 ani și jumătate din ei au sub 5 ani. Marea majoritate a acestor copii străini, 20.000, vin din Irak și aproape 8.000 de copii vin din alte țări. Se estimează că între 700 și 750 de copii ai luptătorilor străini au origini europene. Printre aceștia, cea mai mare categorie, de aproape 300 de copii, uh, se, s-a comunicat că ar fi de origine franceză, Alte date pentru nord-estul Siriei includ 200 de copii țările de jos, 260, 160 din Belgia și 60 din uh, Marea Britanie, Germania și Suedia. Uh, au deținuți uh, în numere considerabile de asemenea, dar nu dispunem de date în ce privește numărul de copii. Marea majoritate a acestora sunt uh, în tabăra Al-Homp, separați de populația generală, izolați de punctele de hrană și îngrijiri medicale care alimentează restul uh, taberei. Cel puțin 250 de copii de până la 9 ani, uh, cel scuze, 250 de băieți cu vârste până, vârste până la 9 ani sunt uh, reținuți, nu există acuzații și nu există de asemenea perspectiva de a fi aduși în instanță. Acești copii se află într-o situație deosebit de vulnerabilă și trebuie să fie protejați. Înainte de începerea operațiunii militare din uh, partea Turciei, Comisia pentru Siria a tras atenția asupra caracterului urgent um, al situației din Siria, care s-a destabilizat și mai mult de la începutul lunii octombrie. Copiii se confruntă așadar cu riscuri ulterioare în ce privește siguranța lor personală, sunt expuși la traume psihologice și la abuzuri. Vreau să detaliez un pic aceste date, vreau uh, să arăt că există experiențe din partea altor țări și să mai scot în evidență faptul că discuțiile referitoare la repatrierea um, acelor persoane bănuite de a fi luptători străini nu este o problemă exclusiv uh, europeană, majoritatea luptătorilor străini vin din Irak sau din Africa de Nord, Caucaz și alte regiuni. Mult prea adesea discuția pe acest subiect promovează ideea că țările europene sunt cele cărora li se cere să poartă povara acestei răspunderi, acestei răspunderi. Însă, înainte de toate, trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să găsim o soluție umanitară. Acum, în ce privește statele, principala lor răspundere este să se asigure că se respecte cel mai bun interes al copilului în conformitate cu Convenția pentru Drepturile Copilului, așadar repatrierea lor. Statele sunt încurajate să ofere asistență consulară, să încurajeze și să sprijine operațiunile de repatriere, să asigure de asemenea repatrierea în condiții de demnitate a copiilor înapoi în țara de origine. Trebuie să se apere unitatea familiară, cât și uh, principiul nereturnării sunt uh, fundamentale pentru protejarea acestor copii. Cel puțin 17 țări au repatriat peste 650 de copii. Majoritatea dintre aceștia trăiesc cu rude, în anumite cazuri chiar cu mamele lor care au fost repatriate cu ei. În Uniunea Europeană, uh, din nou, nu dispun de date exacte pentru că e greu să avem uh, acces la date precise. Până acum, 8 până la 9 țări au repatriat un număr redus de copii, deosebit de limitat, mai ales având în vedere numărul uh, de copii de origine europeană din tabără. De multe ori, uh, copiii au fost repatriați de la caz la caz și neînsoțiți. În principal, e vorba de copii foarte mici pentru că se consideră că uh, e foarte puțin probabil că aceștia să fi fost implicați în uh, activități teroriste. E foarte greu să se facă deosebirea între victime și uh, potențial făptași. De multe ori copiii au fost victime, uh, dar în același timp și posibili făptași ai unor activități criminale. Uh, toți copiii sub vârsta de 18 ani ar trebui să fie tratate înainte de toate drept victime. Copiii care fac parte din grupări teroriste de multe ori au ajuns în aceste grupări uh, în urma intimidării, din frică sau pur și simplu uh, din dorința de a supraviețui. Indiferent de motivele din spatele implicărilor, e nevoie de o evaluare individuală pentru a identifica gradul de participare al acestor tineri și trebuie să se pună accentul înainte de toate pe reabilitare și reintegrare. Se face o evaluare inițială în uh, taberele din Siria, însă aceste proceduri nu corespund standardelor internaționale. Autoritățile se confruntă cu tot mai multe probleme când vine vorba de gestionarea taberelor iar intervenția militară a Turciei exercită o presiune suplimentară. Multe țări negociază la ora actuală cu Irakul transferul cetățenilor uh, lor pentru a fi judecați acolo. Se afirmă că membrii ISIS ar trebui să fie judecați în regiune. Acest lucru însă generează multe bănuieli uh, și reticențe în ce privește accesul la un proces just nu există o soluție universală, nu există un panaceu. E clar că nu există niciun substitut pentru statele din Uniunea Europeană, state care pot asigura evaluarea adecvată a indivizilor, le permit accesul la un sistem uh, de justiție și le permit de asemenea accesul la un program de reabilitare. Este important ca cetățenii europeni să beneficieze de un acces la uh, o justiție echitabilă, pentru că în acest fel putem da o mână de ajutor în ceea ce privește îmbunătățirea situației umanitare de pe teren. Președinte intervine, vă rugăm uh, să încheiați, uh, doamne Panon, cât se poate de repede. Pentru a conchide, vreau să atrag atenția asupra legăturii dintre subiectul actual cu uh, cel general al prevenirii terorismului. Luptătorii străini sunt străini practic doar în țara în care s-au deplasat, dar sunt compatrioți, sunt colegii de clasă ai copiilor noștri, sunt fetele și băieții pe care îi vedem la magazin, fac parte din societatea noastră. Având în vedere situația umanitară urgentă pe teren, trebuie să punem capăt mobilizării luptătorilor trăini care se alimentează din stigmatizarea minorităților etnice. Și în taberele de refugiați se realizează, se, asistăm la ora actuală la un proces de radicalizare. Iată de ce este important să luăm copiii de acolo, să punem capăt suferințele, suferințelor lor și expunerii la indoctrinare teroristă. În plus, în urma intervenției militare a Turciei, siguranța taberelor este afectată, multe persoane au fugi din aceste tabere și de multe ori când copiii au fost repatriați, acest lucru s-a făcut din considerente de securitate acasă, însă de multe ori nu ne putem limita la a-i considera viitor teroriști pentru că ar fi un raționament prea simplist. Există o serie, deja, o serie de proiecte care ar putea să vă fie de ajutor. Vă mulțumesc, doamne Peron. Vreau să repet, s-au înscris peste 20 de persoane la cuvânt. Dacă depășim timpul, foarte multe persoane nu vor putea să ia cuvântul, așa că îi rog pe toți cei care vor lua cuvântul să se încadreze în timp. Pe toți. Timpul pentru invitații noștri este de 10 minute. Odată ce ajungem la 10 minute, am să întrerup microfonul uh, invitațiilor. Doamna Cristiane Hân, este princip- consilier principal, uh, coordonator pentru lupta împotriva terorismului la nivel european. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Maite. Mulțumesc, Maite. Nu există niciun fel de politică europeană în ceea ce privește repatrierea luptătorilor uh, străinilor și a uh, membrilor familiilor lor din Siria și din uh, Irak. Este o chestiune de siguranță națională, așa consideră statele membre, pe care hotără să o decidă de la caz la caz. Este o chestiune foarte delicată pentru statele membre. Unele state membre au repatriat, pe această bază, de la caz la caz, copii, inclusiv în acest an, E vorba mai ales de copii neînsoțiți. De asemenea, mai multe femei au fost repatriate. Fără participarea Uniunii Europene, un grup de șapte state membre încearcă să uh, studieze situația din regiune și încearcă să înființeze un tribunal hibrid cu Irakul. Cu toate acestea, uh, Uniunea Europeană a fost activă în ceea ce privește anumite aspecte în Siria și în Irak privind luptătorii străini și aș dori să vă prezint această activitate europeană. După aceea o să mă refer la consecințele deciziei președintelui Trump de a retrage cu uh, trupele sale din Siria și, în fine, să vorbesc despre situația copiilor din uh, tabere. În ceea ce privește activitatea europeană, avem o rețea de radicalizare care a publicat uh, un manual pentru a uh, prezenta uh, bune practici, pentru a vedea cum să Uh, procedăm cu acești luptători străini și în acest uh, manual există un capitol special pentru copii care au nevoie de îngrijire specială. S-a spus uh, deja, e nevoie de sprijin psihologic. Unii dintre copii s-au întors din zonele de conflict în unele state membre și unele state membre, precum Franța și Belgia, au servicii specializate care se ocupă de acești copii și care îi ajută să se reintegreze în societate. DG ECO acordă asistență umanitară acestor tabere din Siria inclusiv celor în care uh, sunt, uh, se află membrii familiilor luptătorilor europeni. Asistența umanitară continuă, uh, inclusiv prin personal aflat la fața locului. Uniunea Europeană a încercat să îmbunătățească și accesul la informații mai bune de pe teren, în ceea ce privește securitatea frontierelor, dar și anchete și uh, condamnări. O mare problemă cu repatrierea este uh, că este greu uh, să convinge femeile să se, întoarcă, uh, să se întoarcă, spunând că ele vor fi condamnate. Dacă ar fi mai bine informate, poate că situația ar fi mai utilă. Noi la DigiHome Home am organizat un seminar împreună cu SUA în luna iulie, uh, în care am uh, adunat foarte multe informații de pe teren. Și Europol și-a lansat uh, primul grup de experți de identificare care ajută, ne ajută să avem elemente privind identificarea luptătorilor străini. Noi asistăm țările din apropiere, de exemplu Tunisia, pentru a ști cum să reacționeze în ce privește repatrierea a fost organizat și un seminar între UE și Tunisia pentru a vedea cum Uniunea Europeană poate să intensifice asistența. Ce mai face Uniunea Europeană? E să ajute țările din zonă pentru a folosi uh, mai multe date de care uh, deținute de Interpol. Ajutăm, de exemplu, să Irakul să aibă acces la datele Interpol cu privire la închisori. De asemenea, în Iordania și în Balcanii de Vest, va exista un proiect Interpol care va sprijini folosirea uh, echipamentelor mobile pentru a verifica aceste uh, date mobile. Acum, lăsând la o parte dezbaterea ideo- uh, ideologică legată de infiltrarea posibilă de către teroriști, uh, Interpol a coordonat o activitate care a identificat mai bine de 12 de astfel de luptători care au trecut Marea Mediterană. De asemenea, doi migranți gambieni care fuseseră recrutați de ISIS uh, și care fuseseră arestați în uh, aprilie 2018. Acum, decizia președintelui uh, Trump de a retrage trupele americane din Siria și consecințele ei. Operațiunea militară din, de a crea această zonă tampon în Turcia, acordul între forțele democratice siere SDF și Assad, sub egida Rusiei, a creat uh, o nouă situație și s-ar putea să uh, ne oblige să ne redefinim uh, politica. Taberele, deocamdată, și situația umanitară din ele, se pare că s-a înrăutățit și mai mult. Avem de-a face cu trei scenarii posibile. În primul rând, femei și copii uh, ale luptă- ai luptătorilor străini care părăsesc aceste tabere. Se pare că 140 de persoane au părăsit uh, închisorile din Siria și s-a spus și că cam 800 de femei și copii uh, au uh, părăsit uh, Ain Aisa. Uh, de asemenea, unii luptători au fost arestați deja de către Turcia, care s-ar putea să-i trimită înapoi în țara de origine. Și apoi și Assad ar putea să controleze închisorile și uh, taberele și să folosească aceste, aceste femei și acești copii ca o monedă de uh, negociere. De asemenea, S-a spus că s-ar putea să aibă loc o relocare și reîntoarcere ilegală acestor luptători străini în Europa și de aceea este foarte important ca ei și membrii uh, familiilor să fie uh, prinși uh, la granițele externe. Uh, grupul de coordonare antiterorist a trimit o scrisoare COSI încurajând statelor membre să introducă informații în sistemul de informații Schengen, informații pe care le primesc de la SUA prin Interpol, inclusiv în ce privește luptătorii străini care nu sunt euro- europeni și încurajăm uh, Statele Unite să ne transmită cât mai multe astfel de informații. Avem o oportunitate acum în care pentru că uh, Uh, deci uh, aceste uh, femei cu copiilor se află încă în Doamna președinta o întrerupe pe vorbitoare rugând-o să vorbească puțin mai rar pentru că este foarte greu de urmărit pentru interpreți. ECO ar putea să acorde asistență umanitară taberelor, poate s-ar putea face și evaluări de risc, în ce privește membrii familiilor care încă se află în taberele respective și să existe și programe de uh, de radicalizare. De exemplu, unele femei care doresc să se reintegreze în societate să fie separate de uh, femeile mai radicalizate, care exercită presiune asupra celorlalte pentru a se conforma. Unele femei sunt foarte radicalizate și impun regulile ISIS în taberele respective. Acum, în ce privește pe, ce privește pe copii? Copiii din taberele din Siria sunt adesea foarte tineri mulți, uh, mulți dintre ei au mai puțin decât șase ani și copiii sunt în primul rând victime unii deja au fost uh, indoctrinați de către mame. Uh, pentru uh, ISIS, e rolul femeilor să crească noua generație de luptători. Copiii au fost expuși la Uh, propagandă ISIS și avem chiar multe filme în acest sens. Specialiștii și psihologii spun că cu cât copilul este repatriat mai repede, cu, cu atât mai bine pentru că uh, e mult mai ușor să reabilitezi și să reintegrezi în societate acești uh, copii uh, la o vârstă fragedă. Cu cât copiii înaintează în vârstă, cu atât se radicalizează și deci e, va, va fi mai greu să fie reintegrați în societate. Deci, din punctul de vedere al securității, returnarea copiilor cât mai repede cu putință ar fi opțiunea ideală. În anumite state membre au existat decizii judecătorești care obligă guvernele să depună eforturi pentru a-i repatria, repatria pe copii și câteodată chiar pe mamele lor. Însă, problema repatriării copiilor este complexă. Există trei provocări cu care ne confruntăm. În primul rând, mulți spun că un copil nu ar trebui să fie despărțit de mama lui. Totuși, mamele adesea sunt foarte radicalizate și folosesc tachia adică izolarea. Deci uh, izolarea este, uh, uh, radicalizarea este foarte greu de detectat și deci, de aceea, unele state membre sunt reticente să repatrieze copiii cu mamele. Deci trebuie să ne gândim la soluția. Care ar fi interesul copilului? Să rămână cu mama în continuare sau să se întoarcă înapoi în Europa și să trăiască cu alți membri ai familiei sale? O a doua provocare, până acum, SDF-ul nu a permis uh, repatrierea copiilor fără mamele lor. Și de aceea, și acesta este motivul pentru care statele membre au repatriat uh, uh, copii neînsoțiți. Și o a treia provocare, deci fără prezența americană la fața locului, a trupelor americane, cum am putea oare să îi repatriem pe acești copii? Încercând să preluăm de această oportunitate înainte ca Assad să preia controlul. În mass media s-a spus că o irlandeză cu un copil de 2 ani a fugit dintr-un, uh, uh, dintr-o tabără, uh, s-a apropiat de granița cu Turcia, iar autoritățile irlandeze, inclusiv forțele speciale, au încercat să înlesnească deci întoarcerea ei în Turcia și după aceea în Irlanda, mai ales a copilului respectiv. Deci, în concluzie, chestiunile legate de copiile luptătorilor străini în uh, Siria și Irak sunt complexe. Din perspectivă umanitară și securitară ar fi mai bine ca copiii să fie repatriați cât mai repede cu putință, dar nu e ușor de făcut acest lucru. Uh, se pune problema mamelor radicalizate, uh, refuzul SDF-ului de a acorda repatrierea doar a copilului și apoi partea practică legată de absența SUA. Deci noi împărtășim uh, preocupările legate de interesul primordial al copilului. Senora. Mulțumesc foarte mult. În continuare, are cuvântul domnul Paul von Tigelt, director pentru Unitatea de Coordonare pentru Analiza Amenințărilor din cadrul OCAM Belgia. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Thank you, Mr. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru această invitație. O să încerc să nu depășesc 10 minute și cred că o să pot să fac asta pentru că deja am putut deja să exprim punctul de vedere belgian deja anul trecut, în ianuarie. Acum vreau doar să aduc câteva observații în plus. Se pune întrebarea pentru noi toți în Europa câtă vreme o să mai continuăm cu schimbul de vederi pe acest subiect. Tot facem acest schimb de opinii de vreo câțiva ani încoace și cam câtă vreme o să continuăm tot așa, se pune întrebarea, având în vedere că situația este extrem de delicată și de urgență și de urgentă, o chestiune de criză umanitară, așa după cum s-a spus. Sunt uh, directorul uh, de uh, unității de coordonare pentru analiza pericolelor sau amenințărilor la Belgia. Eu uh, colectez date și uh, analizez uh, situația pentru a vedea acele pericole punctuale, dar și cele pe termen mai lung, strategice. Și în această calitate am venit astăzi aici, în fața dumneavoastră, unitatea noastră facilitează o coordonare de tip multi multi-agenție pe această problemă atât de delicată a luptătorilor străini, a întoarcerilor în țara noastră. Deci, uh, noi facem o evaluare a tuturor centrelor uh, punctelor sensibile, sensibile în Europa, cu accent pe soarta mamei și copiilor, dar avem în vizor și amenințările din partea celor uh, Uh, lupi uh, singuratici, cei care nu sunt uh, neapărat înrolați într-o ideologie extremistă cum e cea salafistă, dar din păcate pot să cadă pradă altor ideologii, cum ar fi cea de extremă dreaptă și sunt mai greu de identificat. În acelea rând, nu trebuie să-i punem pe toți în aceeași oală, asta trebuie să fac eu, asta și fac, să uh, separ uh, apele și să văd care sunt situațiile individuale și să nu subestimăm nici traumatismele la care au fost supuși uh, oamenii noștri, mm, populația uh, europeană. Pentru belgiani, data, belgian, data de 22 martie 2016 este una care nu uh, trebuie cu niciun chip subestimată din punctul de vedere al uh, traumatismului reprezentat. S-a mai spus aici un lucru. Într-adevăr, un copil de 2 ani nu se poate compara cu un adolescent de 16 ani. Să nu uităm că acești din urmă ar trebui să fie analizați dacă au fost îndoctrinați, dacă au, fost, dacă au primit uh, pregătire militară, dacă au fost uh, traumatizați și uh, manipulați prin, din toate punctele de vedere, suferind diverse, diverse traumatisme post-conflict, nu putem să îi comparăm cu acești foarte mici copii de 2-3 ani, care cu siguranță nu sunt îndoctrinați, dar cu siguranță sunt traumatizați și sunt victime. Copii care, pe termen scump, nu ne pun probleme de siguranță și securitate, nu este aceasta, din potrivă, o problemă de ordin umanitar care a existat și uh, înainte de situația și agravarea situației de, care durează de câteva săptămâni încoace, în momentul în care americanii s-au retras din Siria și turcii și rușii uh, au intrat mai puternic în zonă. Informațiile le avem de ani de zile chiar și rapoarte în legătură cu faptul că, într-adevăr, taberele de refugiați sunt pline de copii uh, malnutriți sau foarte prost hrăniți în situații extrem de precare. Riscul este, bineînțeles, acela că atât mama lor cât și ei înșiși să fie apoi recrutați de jihadiși. Dar Cristian uh, de la EUCTC a subliniat acest lucru un pic mai devreme. Copiii aceștia sunt victime și atunci trebuie să abordăm situația dintr-un punct de vedere al prevenției sociale. Vorbim în Belgia despre 30 de copii care au fost repatriați între anul, anul acesta iunie și în această perioadă Belgia este totuși o țară bogată, avem noroc, nu numai bogată din punct de vedere al uh, banilor, ci și pentru că avem o serie întreagă de prevederi pentru tineri, pentru protecția socială. Deci când vin acești copii, noi nu trebuie să ne apucăm să inventăm ceva. Avem peste tot prevederi și în Valonia și în Flandra Uh, judecători uh, uh, pentru justiția juvenilă și așa mai departe, mulți alți actori care îi ajută pe acești copii la repatriere. Belgia, după cum am spus și așa cum a spus și Cristian, abordează un pic diferit situația. Dar, bineînțeles că există această abordare umanitară față de acești copii, dar mai sunt și alte aspecte în joc, geopolitic, economice și așa mai departe. Și, bineînțeles, vorbim despre acești copii, vorbim și despre mamele lor, despre taților în acest context. Nu rămâne decât să constatăm că situația devine mai complexă și departe, suntem departe de a ajunge la vreun consens. Încă o dată, ideea este ca fiecare caz în parte să fie analizat așa cum se cuvine, um, cu obiectivitate și punem în uh, limba noastră încă o dată un proverb care seamănă foarte mult cu cel românește, să nu punem pe toți în aceeași oală. În sfârșit, sunt o serie de mame care sunt în aceste tabere de mai bine de 2 ani de zile și știm cu siguranță că ele sunt deja de radicalizate, au respins ideologiile respective, sunt gata să se întoarcă Uh, mai sunt însă și uh, alții sau altele mult mai uh, radicalizate, după câte știm noi, și care persoane au fost capturate după căderea Bagus în luna martie anul acesta. Aș mai face încă câteva observații, dacă îmi permiteți. Lucruri care poate nu s-au spus încă, tot așa din perspectiva Belgiei. Noi suntem o țară în inima Europei, o țară frumoasă, dar avem aici în față un dosar dificil, delicat, sensibil, care arată nevoia absolută de cooperare internațională, nu numai pe plan operațional, operativ, ci și pe plan politic. Este nevoie ca să există o perspectivă, dacă nu europeană, măcar una multilaterală în acest dosar atât de complicat în uh, lucruri cum ar fi, atât de importante cum ar fi schimbul de informații, pentru că trebuie spus că în ultimele săptămâni informațiile corecte ne-au parvenit cu greu, din motive obiective. Apoi, cooperare în cadrul uh, negocierilor care sunt uh, purtate de fiecare în parte, fiecare țară, cu curzii, cu sirienii, cu irachienii, cu turcii. Cooperarea internațională de asemenea pentru a avea niște sisteme de uh, repatriere. Multe țări s-au spus deja au și început acest proces de repatriere a copiilor. Sunt situații complicate. Ar trebui să facem schimb de experiență, schimb de bune practici. Întrebarea este dacă chiar facem suficient acest lucru. De asemenea, cooperarea internațională, subliniez, uh, pentru că trecutul ne învață că trebuie să facem schimb de experiență și de informație prin diferitele sisteme informative, Europol, uh, Schengen, Interpol. Încă o dată, trecutul ne-a arătat că biometria, amprentele digitale așa cum spun prietenii noștri americani, trebuie neapărat să fie cuprinse în această ecuație, în acest schimb de informații și pot să spun că Belgia deja și-a intensificat cooperarea pe această parte, uneori chiar în mod spectaculos, însă nu trebuie să ne scadă vigilența și nici spiritul autocritic. Încă o dată se pune întrebarea dacă facem suficient și, în sfârșit, și mă prăpii de sfârșit, în ce privește naționalitatea acestor copii, vedem deseori că nu e vorba de o chestiune atât de înalt și negru. Sunt uh, copii cu naționalitate uh, olandeză, cu uh, mamă belgiană, cu părinții separați, unul dintre ei decedat și e mare, mare problema cu uh, naționalitatea acestor copii. În orice caz, vă stau la dispoziție pentru alte întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult cuvintele dumneavoastră vor beneficia de atenție de plină din partea noastră. Noi suntem, uh, împărtășim opinia dumneavoastră. Acum are cuvântul doamna Jacqueline Al, reprezentanta organizației uh, Salvați Copii. Are acum cuvântul. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru această posibilitate de a oferi perspectiva unui ONG umanitar. Noi uh, suntem prezenți în nord-estul Siriei, oferind asistență copiilor. Salvați copiii răspunde conflictului din Siria și din țările învecinate. În Siria, în nord-estul acestea, lucrăm cu mii de copii strămutați uh, în urma acutizării recente a conflictului. E vorba de copii care au o formă sau alta de afiliere la grupări teroriste precum ISIS. Am să încep prezentând situația, după care să scot în evidență ce pot face statele membre și Parlamentul European. La ora actuală, aproape 12.300 de cetățeni străini se află în Siria, aproape 9.000 copii de peste 40 de naționalități din toate colțurile globului. Copiii reprezintă marea majoritate a cazurilor, după cum s-a scos în evidență deja, și peste 8.000 uh, au sub 12 ani, iar peste 4.000 au sub 5 ani. Agravarea conflictului din uh, nord-estul Siriei a agravat uh, și mai mult uh, situația de vulnerabilitate în care se găsesc acești copii. Uh, care nu au uh, nicio posibilitate de a se reintegra în societate. Copiii și familiile lor sunt găzduiți în Alhor și Alroș, două tabere pentru persoanele strămutate. În Alhor, tabăra mai mare, sunt găzduite 68.000 de persoane. Familiile care au uh, o afiliere la ISIS sau sunt percepute ca având o afiliere la ISIS se află într-o anexă a taberei unde sunt de asemenea persoane strămutate din Siria sau Irak uh, care au o legătură cu ISIS sau care au trăit în teritoriile sub conducerea ISIS. Salvați Copiii este unul din singurii actori prezenți în acea anexă, oferind servicii de importanță vitală precum uh, învățământ, hrană, și îngrijiri medicale. Situația e dramatică. Copiii nu au acces la alimente hrănitoare, nu um, au un adăpost, oamenii se roagă să primească corturi. Copiii nu au acces la un sistem organizat de învățământ. Suprapopularea face să crească riscul transmiterei unor boli contagioase. Colegii noștri comunică diferite cazuri uh, de malformații ale copiilor în urma deficienței de vitamina D, copiii au probleme dentare și uh, suferă enorm. Am discutat cu copiii și cu mamele lor care ne-au povestit despre problemele psihice cu care se confruntă din cauza situației dramatice în care se află o mamă tânără care a fost dusă de părinții ei în Siria, pe când era copil, tatăl ei a fost decapitat de ISIS și a fost obligată să intre în ISIS, fiind forțată să se, să se căsătorească de vreme, având după aceea copii. Ea spunea că își dorește o viață normală. Nu crede că există ceva mai frumos decât asta. Vreau să scot în evidență următoarea problemă. Copiii străini blocați în Siria sunt victime nevinovate ale acestui conflict și trebuie tratate ca atare mai degrabă decât să fie privite drept amenințări. Acești copii au supraviețuit bombardamentelor, um, penuriilor uh, inimaginabile și au nevoie de sprijin pentru a-și reveni, pentru a reveni la normalitate. Un lucru imposibil într-o tabără suprapopulată într-o zonă în conflict. Având în vedere amenințările la adresa vieții lor cu care se confruntă acești copii și familiile lor, uh, Organizația Salvați Copii, Salvați Copii face apel la adresa Uniunii Europene de a aduce acești copii înapoi în țările lor de origine. În ultimele zile am asistat uh, la o presiune sporită asupra unor guverne precum cel al Marii Britanii de a-și repatria cetățenii. Un caz emblematic din Belgia a scos în evidență cum condițiile din aceste tabere sunt inumane și că pentru copii există, în temeiul codului consular, un drept individual la asistență consulară și copiilor trebuie să li se asigure uh, propria siguranță. Refuzând repatrierea, autoritățile belgene le-au refuzat copiilor dreptul la asistența consulară. Și mai mult, instanța belgeană a confirmat că trebuie să se țină cont de cel mai bun interes al copilului și copiii trebuie repatriați uh, alături de mamele lor. Trebuie făcute mai multe pentru a trece de la deciziile instanțelor la măsuri concrete. După cum spuneam, săptămâna trecută mai puțin de 650 uh, de copii din aceste tabere au fost repatriați din luna ianuarie. Repatrierea nu e doar soluția cea mai bună, ci este de asemenea o obligație morală și juridică. Uniunea Europeană și statele Consiliului uh, Europei afirmă că în temeiul articolului 24 din Carta Drepturilor uh, Fundamentale ale Uniunii și din uh, Convenția ONU pentru drepturile copiilor trebuie să se asigure asistența acestor copii. Uniunea Europeană are obligația și răspunderea de a lua măsurile necesare pentru a facilita repatriarea. Aici intră emiterea de documente de călătorie. Uh, Uh, facilitarea transportului până la frontieră și um, posibilitatea de a tranzita uh, țările necesare pentru a ajunge acasă. Anumite state membre le cer copiilor și mamele lor să se deplaseze până la un consulat în Turcia sau în Irak, unde să solicite asistența, lucru imposibil din punct de vedere logistic pentru aceste persoane, pentru că ele nu beneficiază de libertatea de a se deplasa în timp ce autoritățile UE au acces la aceste tabere și pot face astfel încât aceste tinere mame și copiilor să meargă înapoi acasă. Situația ar putea să se rezolve în practică cu ajutorul autorităților. Repatrierea a fost și se poate realiza în uh, cooperare cu uh, Consiliul uh, Național Cur și cu um, în ce privește repatrierea cetățenilor străini din nord-estul Siriei, situația, această repatriere se poate face. Taberele sunt sub autoritatea, sub gestiunea autorității kurde, sunt accesibile pentru um, reprezentanții străini. Zona e în continuare um, tranzitabilă, lucru care însă trebuie confirmat zi de zi. Accesul la frontieră e deschis, sub control kurd. Accesul în Siria de Nord-Est e posibil, deși acest lucru ar putea să se schimbe foarte repede dacă guvernul sirian ar prelua zona, taberele și um, punctele de trecere ale frontierei. Am văzut deja cum în tabera, precum tabera Aisa, familiile care um, erau găzite acolo au fost obligate să părăsească tabăra având în vedere deplasarea liniei frontului. Sute de copii și femei au părăsit tabăra și um, nu se știe unde se află aceste persoane. Iată de ce este de importanță vitală ca repatrierea acestor persoane să se facă de îndată. Știm că Parlamentul a făcut apel la adresa statelor membre, citez, să acorde atenție deosebită situației și nevoilor copiilor, descendenței luptătorilor străine, astfel încât drepturile lor fundamentale să fie respectate și pentru ca interesele copiilor să fie uh, luate în considerare în orice decizie vizând acești copii. Haideți să fim serioși, nu e niciodată în interesul unui copil de 5 ani să trăiască într-o tabără în uh, miezul unui conflict armat. În uh, temeiul articolului 24 al Cartei pentru Drepturile Fundamentale, Parlamentul ar trebui să intervină și să-și uh, clarifice poziția printr-o rezoluție în materie, cerând repatrierea urgentă a acestor copii către țările lor de origine. Avem nevoie de implicarea Parlamentului European ca acesta să joace un rol fruntaș, pentru că doar așa s-ar transmite un mesaj clar guvernelor de a interveni acum, înainte de a fi prea târziu. În cele din urmă, în ce privește repatrierea copiilor fără mamele acestora, privită drept o soluție de compromis în anumite state membre nu există niciun motiv justificat pentru ca politica de repatriere să se limiteze doar la minorii neînsoțiți sau doar la copii sau la o abordare anevoioasă de la caz la caz. Dacă se poate realiza repatrierea minorilor, atunci, de asemenea, femeile și copiii ar trebui repatriați. Copii care sunt cu uh, mamele lor sunt de la fel de nevinovați ca și orfanii. Mamele lor sunt singurul element stabil pe care îl mai au în viață. Copiii respectiv nu au cerut să meargă în Siria sau să se nască în Siria. Repatrierea este cea mai bună șansă pe care o au de a supraviețui și de a-și reveni după cele îndurate. Parlamentul um, a cerut ca um, interesele copiilor să fie respectate, dar nu în ce privește repatrierea, a venit vremea să apărați drepturile acestor copii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am uh, ascultat diferite perspective, diferite viziuni în ce privește această problemă. Avem o listă foarte lungă a persoanelor care s-au înscris la cuvânt. Coordonatorii vor putea lua cuvântul pentru două minute, restul deputaților un minut și vreau să vă reamintesc două lucruri. Vorbim uh, de copii, de fete și băieți, nu uitați acest lucru și ne aflăm într-o sală unde sunt prezenți uh, unde sunt prezente o parte din rudele acestor uh, copii care au trecut uh, prin uh, suferințe de neînchipuit. Am să fiu foarte strictă în, strictă în ceea ce privește respectarea timpului. Are cuvântul domnul Peters pentru PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru informațiile furnizate și pentru punctele de vedere exprimate este foarte important și, așa cum ați spus și dumneavoastră, este o dezbatere delicată, o dezbatere importantă și, după părerea mea, nu se poate ca Uniunea Europeană să permită ca copiii să se afle într-o astfel de situație în taberele, în centrele respective și trebuie să facem ceva. Un, unul dintre vorbitori deja a spus că avem un calendar pe care trebuie să-l respectăm și că la un moment dat acest calendar va fi <laughs> încheiat. Întrebarea mea, am, am spus deja, nu se poate ca copiii să rămână în centre deci când trebuie sau până când putem să lua, uh, luăm uh, acțiuni noi, Uniunea Europeană, pentru că uh, Uniunea Europeană se bazează pe valori, mai ales în ce privește pe copii. O a doua întrebare. Care este competența Uniunii Europene în acest domeniu? Domnul Van Tichelt a spus și că poate că abordarea multilaterală ar fi mai eficientă decât să luăm uh, uh acțiuni uh, noi, Uniunea Europeană, singuri, pentru că nu avem suficientă competență sau nu avem temei juridic suficient pentru a proceda astfel. Deci aceasta este a doua întrebare a mea. Deci trebuie să introducem, să avem o abordare multilaterală, deci să vedem care ar fi măsurile pe care ar trebui să le adoptăm în acest sens. S-a mai spus și că trebuie să avem un schimb de date, să punem în comun datele între diversele state membre cum putem să asigurăm acest uh, schimb de date cât mai repede cu putință? O a treia întrebare. S-a prezentat un caz și s-a spus președinta îl întrerupe pe domnul Peter spunându-i că i-a expirat timpul. Nu mai aveți cuvântul, domnule Peters. Por parte del SID, ¿hay algún coordinador? vă rog, din partea socialiștilor, doriți să luați cuvântul în calitate de coordonator? Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, doamnelor și domnilor pentru aceste prezentări extrem de interesante. Ni s-a spus deja Maria Rena spunea că copiii sunt victime, sunt victimele grozăviilor uh, săvârșite de părinții lor, dar totuși sunt uh, victime pe care trebuie să le ocrotim. Domnul Van Tilghet a spus uh, două chestiuni foarte importante. E nevoie de o abordare europeană. S-a spus că se procedează de la caz la caz, dar nu e suficient și apoi trebuie să trecem de la vorbe la fapte, trebuie să luăm măsuri. Întrebarea mea este simplă noi, comisia noastră, ce putem face? Uh, se va numi noua Comisie Europeană și va trebui să ajungem la un program uh, concret uh, cu resursele umane și necesare și, și financiare necesare pentru a-i aduce înapoi pe acești copii pentru a integra în societate. Ce putem face? O să facem tot ce ne stă în putință pentru, deci noi la comisia noastră, pentru a coopera cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vaumanț, aveți cuvântul în numele grupului Riniu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și eu oratorilor care au făcut prezentările. Paul Van Tichelt a spus în urmă cu 2 ani la Parlamentul European am organizat uh, Uh, un seminar foarte interesant în ceea ce privește drepturile copiilor, situația copiilor din tabere, dar am vorbit și despre securitate și despre securitatea din Europa. Și să fie foarte clar, vom dispre, vorbim despre situația copiilor din aceste centre. La acest uh, seminar am avut un orator de la serviciile de securitate neerlandeze care ne-a spus că copiii, și poate că o să șochez spunând asta, dar unii dintre acești copii erau învățați să decapiteze un, uh, o jucărie din pluș uh, pentru ca ei să devină insensibili. Deci să nu uităm, este vorba de victime care nu trebuie să plătească ponoasele pentru crimele săvârșite de copiii lor. Deci trebuie să fie repatriați cât mai repede și spun asta și din suflet. Eu sunt și copreședintă a, a grupului, deci eu vorbe, vorbeam acum din suflet, dar acum vorbește și rațiunea. Dacă se poate face, dacă Belgia, ce poate face Belgia? Am câteva întrebări foarte concrete în acest sens și care a, se adresează mai ales domnului Paul Van Tigelt de la OCAM din Belgia. Avem structuri suficient de performante pentru a-i primi pe acești copii, da sau nu? Apoi, avem suficiente informații în ce privește situația copiilor care sunt în centre, dar mai ales uh, copiii luptătorilor străini de origine europeană. Apoi, uh, avem schimb de date uh, și de informații, ați vorbit despre datele biometrice, dar uh, există un schimb de date între statele europene pentru că știm că Europol a primit foarte puține informații, deci e o problemă. Și uh, în al patrulea rând, rând e o întrebare pentru toți experții, uh, nu doar pentru expertul de la OCAM, ne-ați spus că uh, Iată, statele membre acționează de la caz la caz, unii spun că intervine securitatea, dar colegul uh, nostru Peters, înainte, a spus eu nu aș dori să avem un al, uh, a nu știu câta rezoluție sau un raport. Nu. Ce trebuie să facă Europa concret cât mai repede? Mulțumesc. Doamna Jimon, mulțumesc uh, în numele verzilor, mulțumesc tuturor pentru intervenții. Este o dezbatere necesară la Parlamentul European, având în vedere că nu se fac progrese de săptămâni, ba chiar de ani în acest domeniu, chiar dacă acum, într-adevăr, trebuie să trecem la fapte. Dar uh, nu ar trebui să avem o dezbatere, pentru că, practic, toată lumea a spus că este vorba de drepturile fundamentale ale copiilor. altul, comisar uh, ONU ne-a reamintit Uh, statele membre, statul uh, membru numit Belgia, a uh, întârziat foarte mult repatrierea copiilor. Aceste drepturi ar trebui să fie respectate, dreptul unei vieți sănătoase în familie și așa mai departe. S-a spus că acești copii nu trebuie să plătească pentru crimele, pentru greșelile săvârșite de copiilor. Este o chestiune de omenie pe care noi, aleșii, ar trebui să o reamintim, dar să ne asigurăm că se și respectă și experții ne-au spus acest lucru. Până la urmă este și o problemă de securitate și de preîntâmpinare. Controlor, controlarea acestor tabere de către autoritățile curde nu poate să fie garantată pe termen lung. Preluarea de către autoritățile judiciare acestor uh, luptători este cerută de tot mai multe persoane, inclusiv din mediul judiciar, mă întreb dacă nu mai avem încredere în sistemele noastre judecătorești uh, și de aia nu repatriem aceste persoane. Toată lumea trebuie să beneficieze de un proces echitabil și imparțial, să nu răspundem barbariei călcând în picioare drepturile omului. Democrația trebuie să fie mai puternică, pentru că dacă nu, peste câțiva ani va trebui să ne asumăm răspunderea la Parlamentul European și la guvernele pe care le reprezentăm. Nu aș vrea ca teroriștii tot mai puternici, pentru că e vorba de potențial teroriști care poate au o legătură uh, cu țările noastre să se întoarcă uh, la ISIS. Acesta este riscul și pentru acești copii. Deci, haideți, dragi colegi, să spunem că Parlamentul nu va lăsa uh, ca copiii uh, să rămoară în Siria și deci în fața terorii noi, uh, ar, noi suntem pentru principiile democrației. Mulțumesc. Nu știu dacă domnul Cofor sau domnul Peri uh, ia cuvântul numele ID, vă rog. În calitate de coordonator dragi colegi. Uh, foarte multe afirmații naive au fost rostite astăzi. Haideți să trecem la realitate. Vorbim despre copii. O, un copil are mai puțin de 18 ani. E foarte simplu. Acești luptători uh, de, de la statul islamic, e vorba de copii de 3, 4, 5 ani care sunt mobilizați pentru a ucide, pentru a ucide minori, homosexuali și așa mai departe. Deci, e vorba de uh, atrocități, pur și simplu. Uh, prima noastră datorie este să îi uh, protejăm pe cetățenii noștri și să nu îi protejăm pe copiii sau pe membrii familiei uh, acestor luptători islamici. Aș dori să uh, citez un raport privind securitatea din țările de jos. Uh, ce se spune în acest raport? se vorbește despre activitățile secrete ale uh, unor uh, persoane care, de fapt, se ascund, își ascund convingerile religioase și uh, musulmanii care revin într-un mediu care nu este credincios sunt invitați să își ascundă convingerile religioase pentru a nu fi persecutați, dar și pentru a putea duce această luptă împotriva necredincioșilor din umbră. Cred că sunteți naivi dacă credeți că acești combatanți din Siria sau copiilor, pentru că spuneau unii. Uh, unii sunt uh, uh, crescuți pentru a deveni viitorii luptători teroriști jihadiști. Sunteți naivi dacă credeți că acești copii sunt inocenți. Unii au săvârșit chiar violuri în taberele respective. Vreți să avem asta în Europa, bombe cu ceas care să se trezească ca să-i atace pe cetățenii noștri. Domnule Van Tichelt, mă adresez dumneavoastră. În această săptămână, chiar astăzi a fost adresată o, autorita- o întrebare uh, parlamentare autorităților bel belgiene care după 5 ani au eliberat pur și simplu teroriștii aceștia islamiști fără niciun fel de supraveghere, care sunt o amenințare la adresa societății noștri. Nu, eu cred că ar trebui să le retragem cetățenia, să închidem frontierele noastre, iar acești copii și familiile lor nu trebuie să pună piciorul pe sol european. Asta trebuie să facem ca să garantăm securitatea Europei. Doamna Canco, din partea grupului uh, ECR. Mulțumesc. M-am tot gândit la uh, victimele atacurilor teroriste, atentatelor din Europa și mi-am dat seama că vorbim tot mai puțin despre ele. Să nu uităm aceste victime. Aceste, acești oameni au uh, murit și uh, uh, unii, unele persoane uh, sau copiii persoanelor care au uh, murit uh, la atentatele de la metrou se tem uh, să ia metroul. Eu locuiesc uh, lângă stația Șuma și vă pot spune că de fiecare dată îmi bate inima mai tare de fiecare dată când mă urc în metrou. Și nu sunt singură, cred. Dar spuneam să uh, vă spun acest lucru pentru că nu cred că trebuie să uităm aceste victime. Bineînțeles că trebuie să știm, să spunem că copiii care sunt blocați în Siria sau în uh, Irak sunt, uh, uh, sunt uh, inocenți, sunt nevinovați. Vorbesc că, ca politician, dar și ca mamă. Dar, așa cum spunea antevorbitarea, uh, avem emoțiile noastre, dar trebuie să gândim cu capul nicio persoană umană nu ar trebui să plătească pentru greșelile copiilor s-ar putea ca unii copii mai, uh, cu o vârstă mai uh, avansată să reprezinte o mm, amenințare la adresa securității, dar situația cu care ne confruntăm este mult mai complicată decât vrem noi să recunoaștem. Și deci, orice returnare trebuie să se facă cu o evaluare cuprinzătoare aprofundată a unui uh, potențial risc. Chiar dacă e vorba de un minor, trebuie să ținem cont de acest lucru și trebuie să avem dezbateri fără să ne axăm doar pe partea emoțională. Trebuie să ținem cont de uh, realitate, de ambele fețe ale uh, medaliei. Trebuie să nu uităm că cetățenia uh, face, reprezintă un contract de drepturi și de obligații, un contract care a fost încălcat în mod brutal de către cei care uh, sunt răspunzători pentru situația acestor copii. Aș dori să știu cum credeți că ar trebui să procedăm și cum am putea să găsim un echilibru între securitatea lor? Președinta o întrerupe pe vorbitoare. Mulțumim! Numele Gui are cuvântul doamna Dali. Um, gracias. Um, you know, I've been at a lot of strange... Mulțumesc. Unele dezbateri mi se par ciudate, dar eu vă spun că asta este absolut uh, incredibilă, mi se pare absolut șocant că discutăm dacă să repatriem sau nu copii dintr-o zonă periculoasă și mi se pare incredibil că avem ca justificare doar ca amenințarea pe care o reprezintă acești copii pentru Uniunea Europeană. Chiar cei care au fost pentru repatriere se scuză cumva pe jumătate, spunând că totuși e vorba de copilași inocenți și dacă îi lăsăm acolo prea mult o să se radicalizeze și unii spun tupeul că ar trebui ca copiii să fie despărțiți de mame. Cum îndrăzniți? Cine a uh, creat această situație? Regimul uh, din Irak, care a fost dat jos de către SUA și Regatul Unit prin invadarea Irakului, s-a dus, uh, a dus la această situație. Cum au ajuns acești copii în Siria și din Irak? De unde vin? Din Turcia, în armată de către guvernele uh, occidentale pentru uh, a, a încuraja pe jihadiști să lupte împotriva guvernului lui Assad. Uh, de ce ar trebui ca guvernele noastre să nu, le, să nu ia în aport? Sunt de acord că luptătorii străini sunt o, o, o amenințare pentru țările în care se află, dar sunt cetățeni în statele uh, membre și deci sunt de a statelor membre. Asumați-vă răspunderea pentru cetățenii țărilor dumneavoastră. Dacă sunt o amenințare, atunci procedați cum trebuie, luați măsuri. Dar nu se poate să aveți acest uh, tupeu, să cereți autorităților siriene să ia măsuri. Și în calitate de o organiza, reprezentați faptul că uh, trupele americane au părăsit regiunea și astfel că noi nu putem să ne facem sau nu vă faceți treaba, vă dați seama că au uh, fost uh, prezente în mod uh, ilegal pe teritoriul suveran al Siriei? Mi se pare o rușine. E mai mult decât o chestiune umanitară, este o chestiune practică. Bineînțeles că acești copii trebuie să fie repatriați. Și la fel ca și cetățenilor. Sunt cetățeni europeni, haideți ca Europa să se ocupe de ei. Muchas gracias. Vamos a iniciar ahora. Mulțumesc voi uh, da acum cuvântul celorlalți deputați care vor avea un minut, un minut la dispoziție și am uh, să vă atrag atenția când vă încheiați timpul. Domnul Colin Osterle, vă rog. Prezidențe. Mulțumesc foarte mult. 700 de copii mai mici de 10 ani uh, sunt cei care sunt în taberele de refugiați din nordul Siriei și se spune că această situație nu poate să mai dureze, trebuie rapatriați Rapatriați, da, trebuie totuși făcut, făcut acest lucru într-un cadru european. Cine este vizat? UNICEF-ul spune că trebuie să facem o diferență de vârstă. Trebuie să facem de asemenea o diferență între cei care au uh, rude în țările de origine sau nu. Dreptul internațional invocă fără încetare interesul superior al uh, copilului este oare ă, acesta subiectul principal, având în vedere că mulți dintre ei sunt deja radicalizați? Ce se întâmplă în statele membre? Cum sunt ei primiți? Situația sau situațiile sunt foarte complexe, foarte diferite unele de celelalte. De aceea trebuie soluții rapide, astfel încât aceste copii să nu devină mai târziu o bombă cu efect întârziat. Mulțumesc foarte mult, domnul Ressler. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentările făcute pe acest subiect extrem de delicat, de securitate, dar și cu caracter umanitar. Bineînțeles, copiii luptătorilor străini n-au cum să fie treși la răspundere pentru faptele uh, părinților lor și crimele comise și, într-adevăr, e nevoie de o abordare de la caz la caz, nu trebuie să facem uh, generalități sau să generalizăm. Bineînțeles că nu putem să comparăm un adolescent cu un copil uh, mic. Avem Convenția 1 în materie de drepturile copiilor care își va sărbători la sfârșitul acestei luni 30 de ani de existență. Acolo se subliniază nevoia protecției copiilor în aceste situații, ca și nevoia de a găsi cel mai și a ajunge la interesul uh, cel mai uh, adecvat uh, pentru copil. Uh, avem, bineînțeles, competențele statelor membre și interesul statelor membre de, de origine de a se ocupa de acești copil. Mulțumesc foarte mult, nu mai aveți timp la dispoziție. Doamna Chinici. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și oaspeților noștri. Având în vedere dreptul internațional și priețile, principiile sale și drepturile copiilor, este important, necesar ca Uniunea Europeană să se angajeze pentru a repatria pe copii luptătorilor străini, deseori de copii foarte mici, care n-au nicio vină, pentru că ei n-au cum să fie incriminați pentru, copii, pentru crimele adulților, deseori au asistat la acestea ideea că eventual uh, au aderat la anumite grupuri teroriste nu trebuie să fie o circumstanță agravantă. Deseori ei au făcut-o Uh, fiind obligați să o facă. Trebuie ca acești copii să se întoarcă în țările lor, să fie sprijiniți, să depășească traumete, traumele suferite și să poată să se integreze în societate. Aceasta este obligația fiecărui stat membru în parte, dar Uniunea Europeană nu trebuie să stea cu mâinile în sunt, trebuie, sunt, trebuie să fie și un răspuns european. Și atunci interpelez Comisia. Ce poate să facă Comisia Executivă pentru a aduce măsuri, pentru a sprijini tocmai statele care se angajează încurajează să-i rapatrieze pe acești copii care sunt victime ale crimelor comise de adulți și avem datoria de a interveni pentru a proteja ca Uniune și nu numai la nivelul țărilor, pentru a-i proteja pe acești copii și pentru a le reda copilăria. Vă mulțumesc. Gracias. Señor Cofo, tiene la palabra. Domnul Cofort. Mulțumesc foarte mult. Luptătorii străini uh, sunt uh, trădători și au trădat uh, țara și au plecat din Europeană, nu aș dori să se întoarcă. Toate crimele comise de către ei încalcă valorile noastre. Se tot vorbește despre acești luptători străini și despre copiilor. De ce ne interesează asta, mă întreb? Noi suntem europeni, trăim în pace, trebuie să putem să ne simțim în pace și liberi aici, în țara noastră Uh, cetățenii noștri trebuie să se simtă astfel și nu să se simtă amenințați de uh, luptători străini pe teritoriul lor. Voi face totul astfel încât niciodată, respect, niciodată acești luptători străini să se întoarcă pe teritoriul european. Nu mai sunt europeni aceștia, ci sunt dușmani ai Uniunii. Și în țara mea, în Danemarca, pot să vă spun că facem astfel încât acești oameni să nu calce cu piciorul pe teritoriul nostru. Mulțumesc! Domnul Armani. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc în uh, neerlandeză pentru că mulți uh, colegi uh, vorbesc această limbă în această după masă. Atunci, haideți să punem punctul pe I. Subiectul acesta este unul care stârnește pasiunile, este un subiect deosebit de complex, deosebit de delicat. De ce? Știm bine, acești copii copii presupun o serie de riscuri când vine vorba de securitate. Uh, unii presupun riscuri, alții chiar se confruntă cu ele cât privește prezentul și viitorul lor. Trebuie să se pună întrebarea dacă ă, statele noastre membre pot să stăpânească acest gen de riscuri. Am vorbit aici un pic despre situația Belgiei, poate am aflat mai multe detalii, dar mă întreb și dacă alte țări sunt gata pentru această mișcare. S-a vorbit despre dreptul părinților de a-și însoți copiii. Nu cred că suntem siguri. Doamna președinte, întrerupe. Îmi pare rău. Señora Von Viese. Doamna Van von Wiese. Mulțumesc foarte mult în interesul uh, siguranței și tocmai de dragul mem și memoria victimelor terorismului, de asta trebuie să repatriem uh, uh, acești copii, tocmai pentru a nu continua procesul de radicalizare. E o chestiune de siguranță și de securitate niciun uh, copil nu trebuie să fie incriminat și nu este incriminat în vreun stat membru. Însă, bineînțeles că cei care au comis vreo crimă, vreo infracțiune, trebuie să se prezinte în fața justiției în statele membre. Mă refer la adulți. Este evident că majoritatea amenințărilor uh, de securitate astăzi în Europa provin de la extrema dreaptă și nu de la ISIS. Nu se mai întâmplă așa ceva. Și acum uh, vorbesc despre o situație a unei femei cetățean britanic care a fost recrutată, copil fiind la 15 ani, a ajuns acolo, a avut uh, trei copii într-o căsătorie forțată cu un luptător și ea uh, a trebuit să fie repatriată. Mulțumesc foarte mult. Señora Sipel, el señor Sánchez a sido Doamnă Sipel, domnule, domnul Sánchez a fost coordonator, nu? Nu doriți să luați cuvântul? Doamna Esic. <laughs> Mulțumesc vorbitorilor, oaspeților și, bineînțeles, pentru reprezentanții familiilor victimelor uh, îi sprijinim. Mă refer acum la obligațiile noastre din punct de vedere umanitar, protecție consulară și rapatriere și asta este, este cea mai sigură opțiune dar cum să facem să nu politizăm prea mult situația, ca și cum am avea de ales sau nu? Uh, ne vom baza oare pe hotărâri uh, de justiție, pe tribunale și ce ar spune dreptul în acest sens? La ce să ne așteptăm de la un fel, o astfel de procedură în fața unei instanțe? Mă întreb. Și atunci de ce ezităm să îi rapatriem pe copii din pricina părinților? Și atunci îl întreb pe domnul de la ONU, pe doamna de la ONU, dacă nu cumva este obligația statelor de a îi aduce pe părinți și de a-i uh, uh, trage în fața justiției dacă sunt uh, vinovați. Doamna președinte, întrerupe. Domnul Ross, tine usted la palabra. Domnul Ross. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vorbim aici despre copii conform ONU. Un copil este un minor care are puțin de 18 ani. Sunt persoane care au intrat în organizații teroriste și care probabil au comis niște acte foarte grave. Minori, da, dar periculoși pentru societățile noastre. De ce să vrem să se întoarcă aceștia în Europa? De ce să-i considerăm ca niște victime? De ce în Occident avem mereu această viziune cum că putem să rezolvăm totul? mă adresez oaspeților noștri. Ce să facem cu acești copii? Dacă îi avem, să-i punem în familii de primire. În Amsterdam avem uh, un proiect de radicalizare. Vreau să, vă spun că el a ieșuat lamentabil. Nu suntem gata. Societatea noastră nu este gata, nu va fi gata niciodată pentru astfel de eventualitate de dragul securității propriilor noștri copii și ai societății. Aceasta este răspunderea noastră ca și deputați, uh, ca și aleși. Domnul Balas, tine la palabra. Domnul Balas, mulțumesc. Wallace. Sunt șocați că evocați numai posibilitatea de a-i separa eh, pe copii de mamele lor. Mi-aduce aminte de o situație din eh, trecut eh, când în Irlanda erau separați copiii de mamele lor necăsătorite. Când ne vom asuma răspunderea? S-a uitat situația cu jihadiștii și uh, faptul că acești luptători uneori au uh, dus la uh, schimbarea regimului. Spuneți că sunteți îngrijorați de copii. Au fost îngrijorați uh, regimurile de copii atunci când s-a ajutat la bombardare și la crearea de generații de refugiați. Au fost oare îngrijorați de ce s-a petrecut în Irak și în Yemen? Ce fel de pământ, pe ce planetă locuiți? Vă mulțumesc! La palabra. Doamna Fox. Este un subiect uh, deosebit de important și complex din punct de vedere moral, etic. Iată de ce nu cred că el poate fi rezolvat pur și simplu pe plan european. Uh, e o chestiune de suveranitate națională. Depinde cum statele națiune hotărăsc ce să facă cu proprii cetățeni, cum să îi trateze, să-i trateze pe acei care uh, au trădat valorile occidentale și umanita- de umanitare. Guvernul britanic a refuzat repatrierea unor jihadiști. Nu cred că e vorba aici de o chestiune morală. Trebuie să uh, ne asumăm răspunderea în momentul în care am ajutat la educarea acestor uh, jihadiști occidentali uh, radicalizați, dar nu se poate să devină această situație un dictat birocratic al UE. Da, este o dilemă morală, dar nu trebuie să devină acesta un șantaj la adresa statelor nețiune, cum să trebuie să-și ia înapoi aceste mame. Vă mulțumesc, doamna președinte, întrerupe. Whistler Lima. Doamna Whistler, Lima, aveți cuvântul. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul pentru a ne explica situația și a ne prezenta punctul lor de vedere. Două întrebări. În primul rând, ce s-a făcut de către țările care chiar au repatriat acești, repatriat acești copii. Ce s-a făcut? Ce sprijin au primit acești copii? Aceasta este prima întrebare. Și apoi, n-aș vrea numai exemple, ci și uh, itinerariile parcurse, dacă se poate. Adică, mai bine zis, uh, drumul pe care l-au parcurs acești copii și, mai bine zis, etapele acestui proces care a fost încununat de succes, dacă am ști tot aceste etape parcurse, poate că am putea să-i convingem pe cei sceptici. Mulțumesc foarte mult! Haberles tenido que cortar algunos la palabra, yo les habría dado el doble. Mulțumesc tuturor, îmi pare rău că trebuie să tai uh, microfonul, nu există prea mult uh, timp la dispoziție. Invitații noștri au posibilitatea de a răspunde, fiecare are la dispoziție șase minute și am să fiu la fel de nemiloasă cu timpul. Încep acum în ordine inversă, ca la început. Începem prin urmare cu domnul cu doamna, am cer scuze, cu doamna Hale. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Da, sunt frapată ascultând uh, discuția de faptul că acesta este un subiect cât se poate de traumatizant și pentru europeni, dar m-aș întoarce totuși la chestiunea copiilor tratarea, recrutarea copiilor de către grupările armate, oricare ar fi acestea, reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a drepturilor copiilor. Există mecanisme, există programe pentru a reabilita și pentru a educa pe acești copii, fie că e vorba de copii din Siria, din Africa de Vest, din milițiile de acolo. E vorba de copii victime și există programe de reabilitare pentru aceștia. Ei trebuie să fie reintegrați în societate și asta începe cu legăturile de familie și de rudenie. Noi nu am dorit ca acești copii să fie plasați în uh, instituții. Cea mai bine tot în familie este ca ei să se întoarcă. Acolo e locul cel mai clar de protecție uh, pentru acești copii și unde ei se vor simți în siguranță. Există exemple uh, în Kosovo s-au întors 70 de copii, există un program de reabilitare acolo, dar da, trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Sunt copii cărora le va trebui mult timp pentru a putea să își revină și să se bucure de o viață normală. Mai sunt și alte state membre care eh, lucrează în acest sens. 318 persoane s-au întors în Marea Britanie și conform raportului din Regatul Unit, sunt persoane care s-au întors care, și care nu mai constituie o amenințare la adresa securității naționale. Guvernul știe bine unde sunt și ce fac și cu cine sunt în contact. Din punctul de vedere al organizației noastre umanitare, pe noi nu ne interesează direct problema de siguranță și securitate, amenințările respective, însă noi știm că serviciile de securitate din două state membre, Suedia și țările de jos, au declarat public cum că întoarcerea familiilor, și nu vorbesc despre copii, deci întoarcerea familiilor luptătorilor uh, străini ar fi în uh, interes, uh, interesul securității naționale. Și bineînțeles că când vine vorba de categorii, avem mai multe, e adevărat. Sunt unii care se căiesc și vor să se întoarcă acasă, mă refer la adulți, alții sunt în uh, închisoare acolo și preferă să fie într-o închisoare în țara de origine, astfel încât copiii lor să poată să se întoarcă în familia lor și să nu pierde legătura cu ei. Sunt mai multe puncte de vedere, e adevărat, dar aș mai spune un lucru și cu asta închei, urgența situației. Am tot vorbit despre o abordare țintită de la caz la caz în cadrul unei intervenții umanitare și de urgență nu trebuie să uh, zăbovim. Situația pe teren este în plină schimbare. A început iarna. Sunt copii acolo într-o situație foarte complicată. Nu pot decât să subliniez acest lucru și sunt de acord cu colegii care au vorbit mai devreme. Tot vorbim despre situație, dar când vine vorba de schimb concret de informații și când vine vorba de culoare logistice umanitare pentru a scoate pe copii de acolo. Avem capacitățile, dar nu o facem. Statele membre trebuie acum să acționeze și nu pot decât să subliniez, dacă nu facem, cu siguranță acești copii sunt condamnați la moarte. Încă o dată, nu e vorba numai de a analiza situația de la caz la caz în Siria, ci analiza aprofundată, individualizată când se întorc acasă. Acum e nevoie de ceva rapid și concret, o ofertă de repatriere pentru acești copii, pentru în statele membre de origine și pentru ei, pentru mamele lor și aceasta cât mai curând posibil. Vă mulțumesc foarte mult! După cum spuneam, procedăm în ordine inversă, așa că acum îi revine rândul domnului Paul van Tigelt pentru a răspunde. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebări. O parte um, din întrebări reflectă nenumăratele perspective, situația umanitară, geopolitică, perspectiva judiciară perspectiva dreptului internațional. Uh, eu, bineînțeles, mă concentrez asupra uh, celei de, legate de securitate, Vreau să răspund la câteva întrebări, dar că suntem gata, de pildă dacă suntem pregătiți. În ce privește adulții, bineînțeles, aceștia trebuie să fie judecați. Vorbim de abordarea penală în țara mea. Această abordare e cât se poate declară și femeile. De asemenea, sunt condamnate, multe de altfel au fost condamnate um, în contumacie. Putem dezbate, bineînțeles, uh, natura sentinței, dacă e prea lungă, mi s-a spus 5 ani, e suficient, da, e o dezbatere de natură politică, am putea intra în această dezbatere. Această abordare penală este importantă pentru că, tradusă în practică, arată um, ce am învățat, practic, uh, de pe vremea facultății, când am studiat dreptul, un principiu uh, care arată că toți oamenii ar trebui fie judecați acolo unde au comis delictele sau infracțiunile de care se fac vinovați sau în țara lor de origine. Dacă e să-i judecăm acolo unde și-au uh, comis faptele, știm cu toții, e un uh, adevăr incomod, dar un adevăr uh, greu de atins, pentru că există multe, multe obstacole în uh, ce privește accesul la justiție, cu cât discutăm mai mult despre asta, cu atâta știm că e mai greu să concretizăm acest obiectiv de a-i judeca acolo în regiune. În ce privește securitatea, trebuie să vă spun că important este să ne concentrăm pe perspectiva pe termen lung. Prezența în acele tabere, femei, copii, bărbați, uh, face să crească riscul unei posibile recrutări de către jihadiști, prezența de lungă durată în tabere duce la creșterea riscului de, a, de apariția unor resentimente față de, Occid- de Occident. Nu putem ignora răspunderea pe care o purtăm față de cetățenii noștri, însă Retragerea cetățeniei acestora ar putea de asemenea genera resentimente ulterioare, ură față de Occident. Când uh, chiar dacă am putea de pildă să-i judecăm în Irak, conform principiului unui uh, proces echitabil, ar trebui să ținem cont de faptul că s-ar putea să fie eliberați uh, ulterior. Așa că, din perspectiva mea, uh, și a centrului pe care îl conduc este acela de a alerta autoritățile în acest sens că nu putem asigura nu putem garanta, practic, uh, faptul că aceste persoane pot fi reintegrate odată ce vor fi eliberate pe viitor. Ce s-a întâmplat la Abu Bakr, la Bagdad, Bagduca, um, o serie din aceste persoane, așa, numite, așa numiți prieteni ai ISIS, care s-au cunoscut în închisorile din Irak și uh, au uh, dobândit și dezvoltat acolo resentimente față de, Occ- de Occident. Uh, ar trebui de asemenea să ținem cont de impactul acestor decizii asupra familiilor din Europa. Ar trebui să evităm crearea impresiei de a fi abandonați sau de a fi cetățeni de rang secund. Oare suntem gata? Da, șase minute am la dispoziție, nu? Încă două minute. Din perspectiva belgien, eh, Belgiei avem deja 130 de adulți care au fost repatriați, aproape 30 de copii. Facem ce putem uh, prin uh, încercare și eroare. Anumite persoane sunt uh, în penitenciare, altele liberate și monitorizate. Nu există riscul zero, facem ce putem, indiferent ce facem, fie că intervenim aici sau în regiune, nu există soluția perfectă, fără niciun risc, trebuie să recunoaștem și acest lucru, până și cu copiii mei, copiii mei care nu au fost niciodată acolo, nici cu ei nu am garanție 100% că ar uh, beneficia de o educație impecabilă, deși eu sunt un tată foarte bun. Deci, există întotdeauna un risc, trebuie să înțelegem acest lucru. În ce privește copiii, ei uh, sunt sub oblădirea unui judecător pentru tineri, sunt uh, de asemenea găzduiți în centre pentru tineret. În țara mea asistăm la o implicare considerabilă din partea acestor instituții. Încercăm să facem tot ce ne stă în putință. Copiii sunt trimiși la școală. Încercăm prin intermediul agenției noastre să facem eforturi enorme, dar, după cum spunea, nu există garanția succesului. Mai aveam o întrebare referitoare la calendar din partea domnului Peters. Cred că am răspuns. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât crește riscul de a crea, de a apărea o nouă generație de jihadiști. Trebuie să recunoaștem acest lucru și, în plus, având în vedere evenimentele recente, situația s-a înrăutățit din perspectiva uh, dimensiunii umanitare, dar și în ce privește siguranța celor din teren, e tot mai greu pentru forțele occidentale să își repatrieze copiii. Multe din aceste forțe s-au retras, așa că situația nu s-a simplificat deloc. Mulțumesc. Domnul Berg nu era când uh, trebuia să ia cuvântul ca și coordon... când a luat cuvântul egalitate de coordonator pentru idee un coleg de-al dumnealui. Aveți oricum un minut la dispoziție dacă vreți să profitați de moment. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este un subiect deosebit de delicat, cel pe care îl discutăm astăzi, în ciuda situației recredabile pentru copii foarte mici și mici. Situația a făcut astfel încât uh, să privim, uh, să fim uh, nevoiți să privim situația dând dovadă de înțelegere și răspundere morală. Copii, inclusiv copii mici, au dreptul la integritatea corporală, mai ales având în vedere situația din Siria. Mulți din acești copii au fost traumatizați, uh, cei care au fost expuși la propaganda ISIS, iar uh, cei care uh, revin uh, înapoi în țara lor, revin la aceste grupări criminale, așa s-a întâmplat și în Germania, înainte de revenire se face un control de siguranță și chiar dacă pare dur la ora actuală în Germania, există birouri care verifică uh, posibilitatea de retragere a tutelei părinților, pentru că uh, E clar, în Europa nu avem nevoie de și mai mulți luptători jihadiști. Mulțumesc! Vă rog să încercați uh, să păstrați ordinea în sală. Doamna Hon are acum șase minute pentru a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea, vă mulțumesc uh, pentru posibilitatea de a dezbate acest subiect, pentru întrebări. Cred că s-a văzut foarte clar cât de complex este subiectul, după cum spunea și Paul von Tichelt. Deja um, diversitatea um, părerilor exprimate în această sală a arătat că nu există un răspuns clar, nu există răspunsuri uh, directe, evidente. Au existat o serie de întrebări care vizau rolul Uniunii Europene, dar și o serie de avertizări privind rolul Uniunii. Aici nu pot uh, decât să repet ce am spus deja. Nu există o politică a Uniunii în ceea ce privește repatrierea luptătorilor străini, a familiilor lor, pentru că statele membre consideră că este un subiect ce ține de competența națională. Prin urmare, deciziile se iau la nivel național. După cum spuneam însă, Uniunea Europeană s-a plecat deja asupra uh, unora din problemele deja ridicate în această sală și uh, dați-mi voi să vă ofer câteva exemple. S-a pus o întrebare referitor la ce mai face Uniunea Europeană în această privință. O parte din colegi au scos în evidență importanța uh, și nevoia de a asigura Uh, protecția frontierelor. Dacă cineva intră în Uniunea Europeană, dacă ar fi ca acea persoană să fie un luptător străin, uh, fie din Uniunea Europeană sau dintr-o țară terță, este absolut primordial ca această persoană să fie identificată. Cum se face introducând în sistemul uh, de informații Schengen toate informațiile pe care le avem la dispoziție privind luptătorii străini, deci toate informațiile pe care le primesc statele membre din uh, Statele Unite, de pildă, prin intermediul Interpol, care vizează cetățenii europeni și din afara Uniunii Europene. Iată un rol important pe care Uniunea Europeană îl poate asuma pentru a da o mână de ajutor. De asemenea, legat de schimbul de informații, Europol joacă un rol important. Au creat primul grup de intervenție privind uh, identificarea teroriștilor colaborează cu țări terțe, permițând compararea și partajarea de informații referitoare la o parte din acești luptători străini, pentru ca în acest fel să se dobândească o imagine mai clară asupra situației. În ceea ce privește programele de reinserție socială, bune practici, de obicei, Comisia sprijină eforturile statelor membre la capitolul prevenției radicalizării, noi uh, luăm uh, toate tipurile de terorism, există o rețea uh, de conștientizare a practicilor uh, de natură teroristă unde experții se pot reuni, pot dezbate ce um, a dat roade, ce nu, ce trebuie făcut. Și cred că mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Peron, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție um, atât de aprofundată. Vreau să scot în evidență faptul că această dezbatere reunește obligații morale, juridice și uh, de securitate. Toate la oaltă complică în mod uh, substanțial situația, însă nu cred că putem da dovadă de naivitate dacă spunem că repatrierea este deosebit de importantă, mai ales uh, din perspectiva asigurării securității. Faptul că măsurile de contraterorism trebuie să respecte legislația internațională a fost de altfel o idee reafirmată în repetate rânduri de rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU care nu cred că poate fi acuzat de a da dovadă de naivitate, cât și în uh, strategia ONU de contraterorism. Este, deosebit, este un principiu deosebit de important în ce privește uh, răspunderea în fața victimelor, ca aceia care au fost implicați în activități de natură teroristă să fie judecați nu e doar așadar o urgență în ce privește prevenția, cât și în ce privește tragerea la răspundere. Dacă le permitem acelora care fug din taberele de refugiați eh, la ora actuală în nord-estul Siriei, unde în ce privește nivelul de siguranță, situația deosebit eh, de neclară și instabilă, le permitem acestor persoane să dispară din eh, vizorul nostru și e fără nicio îndoială în defavoarea victimelor. Avem nevoie de un mecanism uh, care să permită ascultarea victimelor în timpul judecării acestor teroriști. Am văzut în timpul proceselor din Irak, de pildă în cazurile de terorism, că victimele pur și simplu nu au loc. Se organizează procese sumare care merg pe repede înainte și victimele Yazide, de pildă, nici măcar nu li s-a dat dreptul de a interveni. În ce privește așadar victimele, este important să se dea seama în fața lor. Avem obligația de a-i uh, urmări penal pe făptași dacă aceștia sunt vinovați de a fi comis un delict, însă răspunderea penală e individuală, așa că Uh, e foarte important să nu punem pe toată lumea în aceeași oală, după, după cum se spunea mai devreme, ar trebui să se facă o evaluare individuală pentru a identifica care este răspunderea care îi revine acelui individ. Dacă persoana este într-adevăr vinovată, atunci ar trebui să fie adusă în fața instanței. Nu există, prin urmare, niciun substitut pentru acele state care au un sistem judiciar care funcționează, care respectă principiul statului de drept. În ce privește ce se poate face pentru a veni în ajutorul copiilor, UNICEF, îndeosebi, din toate agențiile ONU, are o experiență îndelungată în ceea ce privește um, lucruri cu copii implicați în uh, război și în alte activități uh, de natură ostilă. Am lucrat cu copii, soldați, de multe ori uh, ajutându-i să revină la școală, oferindu-le un sprijin social și oferind ajutor ONG-urilor și statelor membre pentru ca acestea să își întărească serviciile. Iată, UNICEF, de asemenea, este gata să colaboreze cu statele membre, să le sprijine. Și ONU, în general, este gata să onoreze orice solicitare ar putea să vină din partea statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru efortul lor. Cred că toate intervențiile au fost pertinente și li se vor da curs. Știm că dacă drepturile sunt inalienabile și obligațiile de asemenea și uh, cu siguranță victimele terorismului nu vor uita acest lucru, ceea ce ne aduce astăzi aici este clar apărarea drepturilor acelor care nu au cum să-și apere drepturile. Le mulțumesc încă o dată invitațiilor și vreau să vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că pe 20 noiembrie se va organiza o conferință la înalt nivel în tocmai referitor la drepturile copiilor. Această conferință subliniază aniversarea 60 de ani de la Declarația 1 privind drepturile copilului și aniversarea a 30 de ani de la Convenția privind drepturile copilului. Reamintim uh, și reamintim simbolic lumii prin acest angajament uh, pe care și l-a asumat Parlamentul că vom continua cu efortul și cu răspunderea care ne revine în ce privește apărarea și promovarea drepturilor copiilor. Să nu uităm de acest lucru. Vă mulțumesc! Let's start, colleagues. Преминаваме към точка 22, доклад на комисията. Vă propun să trecem la punctul 22, raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate de către Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Tratăm împreună punctul 22 cu 23-ul, progresele înregistrate de către România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Dragi uh, colegi, știți că în 26 octombrie 2019 Comisia Europeană a adoptat două rapoarte cu privire la progresele înregistrate de către uh, Bulgaria și România în ce privește MCV-ul. Acest mecanism a fost uh, uh, introdus la aderarea Bulgariei și a României în Uniunea Europeană în 2007 era menit să fie o măsură provizorie pentru a înlesni eforturile celor două țări de a-și reforma sistemul justiciar și de a combate corupția și în cazul Bulgariei și uh, de a uh, sprijini lupta împotriva criminalității organizate. În ce privește Bulgaria, Comisia Europeană consideră că progresele înregistrate de către Bulgaria, în conformitate cu mecanismul de cooperare și verificare, sunt suficiente deci că Bulgaria și-a uh, onorat angajamentele luate cu uh, ocazia aderării. Bineînțeles că Bulgaria este încurajată să continue în ce privește implementarea uh, reformelor și să continue dialogul cu Comisia uh, în cadrul unui uh, mecanism privind statul de drept. În ce privește România, raportul notează că evoluția situației din primele luni din 2019 a fost uh, o sursă de preocupare pentru Comisie și că România nu a dat curs recomandările suplimentare făcute în noiembrie 2018 și în conformitate cu ultimul raport, aceste recomandări trebuie să fie transpuse uh, în procesul de reformă. Aș dori să dau cuvântul domnului William Smith, director pentru cetățeni, migrație și uh, Uniunea Securității de la Secretariatul General al Comisiei Europene, care ne va prezenta aceste rapoarte. Vă rog. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru faptul că organizează această dezbatere care ne oferă posibilitatea de a prezenta cele două rapoarte privind mecanismul de cooperare vamală. Poate că ar fi util pentru membrii comisiei dumneavoastră dacă aș începe cu contextul, mecanismul de cooperare vamală a fost un proces întelungat uh, Când cele două state membre au uh, aderat la Uniunea Europeană, au uh, asumat o serie de angajamente și s-a trasat și un proces într-o decizie oficială a Comisiei. Comisia a evaluat progresele, iar în ianuarie 2017 a publicat un bilanț pe 10 ani a situației sau uh, evaluată progresele înregistrate de la începutul până la sfârșitul celor 10 ani. Și uh, procesul a ajuns, în primul rând, să se axeze pe o serie limitată de recomandări cheie, uh, în care s-au evidențiat măsuri necesare în anumite uh, domenii, dar a fost destul de greu Uh, să stabilim așa un uh, făgaș uh, pentru cele două țări pe viitor. Și apoi apoi să evalueze progresele irreversibile care s-au făcut pe baza acestei evaluări. De atunci încoace, Comisia s-a axat pe aceste două uh, chestiuni principale și anul trecut și-a exprimat intenția de a evalua uh, înainte de mandat uh, situația. Deci aceste două rapoarte sunt rezultatele acestui angajament. Așa cum spunea domnul președinte, o să tratez cele două situații împreună. Voi începe însă cu Bulgaria. Din ianuarie 2017, raportul a înregistrat progrese constante în ceea ce privește recomandările Comisiei. Trei benchmark-uri au fost uh, închise provizoriu. De exemplu, Uh, s-a înființat o nouă corupție de combatere a corupției, apoi noi uh, competențe uh, în acest domeniu și schimbări la procedurile criminale pentru a combate corupția. Cooperarea, inclusiv la nivel foarte ridicat, a continuat de atunci încoace și raportul consist, confirmă faptul că Bulgaria a continuat să depună eforturi în implementarea recomandărilor în ultimul an. A registrat, deci, progrese suplimentare inclusiv în ceea ce privește recomandările uh, legate de cele trei capitole rămase deschise, reforma judiciară și corupția. Rezultatul este că, într-adevăr, Comisia a concluzionat că cu câteva lacune care au fost uh, abordate și cu măsurile luate pentru a uh, menține acest, uh, această direcție pe viitor, progresele înregistrate de Bulgaria privind mecanismul de cooperare vamală este, sunt suficiente pentru a considera că Bulgaria și-a îndeplinit angajamentele luate înainte de aderare. Deci, Bulgaria trece într-o nouă fază, va fi monitorizată de un mecanism, mecanism privind statul de drept. Știți că următoarea comisie și-a asumat uh, acest angajament uh, în iulie anul curent va fi reluat uh, dialogul cu toate statele membre anual. Se vor evalua mai multe chestiuni legate de statul de drept și aș dori să vă reamintesc că faptul că recomandările privind MCV-ul nu acoperă totul, ele se referă doar la cele care au fost uh, convenite la începutul progresului. De exemplu, nu se referă la libertatea mass media. Raportul din trecut uh, se afla la astfel de chestiuni doar în context mai uh, global și nu în ce privește eventuale recomandări. Noul Consiliu de Cooperare și Verificare care a fost înființat în Bulgaria, nu numai că va fi Uh, o autoritate de supraveghere la nivel intern, ci va fi și un punct de contact pentru comisie în activitatea viitoare. Deci este un uh, instrument foarte important în eforturile Bulgariei depuse de către uh, Bulgaria în domeniile acoperite de MCV. Bineînțeles că și alte instituții își mențin rolul. De exemplu, se menține răspunderea Consiliului Suprem uh, al Magistraturii pentru a apăra uh, independența justiției și pe viitor. Nu o să intru acum în toate detaliile acestui raport, dar aș dori să vă atrag atenția asupra a trei angajamente concre concrete înregistrate de către autoritățile bulgare și care sunt evidențiate la sfârșitul raportului. În primul rând, în ceea ce privește chestiunea delicată atragerii la răspundere a procurorului general. Bulgaria a acceptat uh, recomandările Comisiei de la Veneția, sigur, uh, respectând uh, Constituția bulgară. Apoi a fost promulgată o, o lege de către adunare națională în domeniul independenței justiției. Și astfel, se uh, corectează o lacună juridică. Apoi, guvernul uh, bulgar a hotărât să continue cooperarea cu Consiliul Europei în ce privește cadrul anticorupție și anchetele uh, penale. Și, în fine, câteva cuvinte despre procedură. În acest raport, Comisia a ajuns la concluzia că Bulgaria a, uh, și-a îndeplinit uh, angajamentele luate cu um, ocazia aderării, ceea ce nu înseamnă o decizie formală deocamdată. Pasul următor este că Comisia trebuie să acorde Consiliului posibilitatea, dar bineînțeles și Parlamentului, să își exprime pozițiile. Și uh, va ține cont de aceste poziții înainte să ia uh, decizia finală de a pune capăt MCV-ului pentru Bulgaria. Acum, mă voi referi la România. În ultimul raport din noiembrie 2018, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că evoluțiile din România au reprezentat uh, un regres, au dat înapoi. A evidențiat mai ales intrarea în vigoare a legilor justiției, presiunea asupra uh, instituțiilor judiciare și amendarea continuă a codului penal nu a fost o viziune izolată, ci s-a reflectat uh, și rezoluția adoptată de către Parlament uh, și uh, care a fost sprijinită și de către concluziile Consiliului, care se reflectă și în concluziile Comisiei de la Veneția. În consecință, Comisia a făcut 8 recomandări suplimentare care uh, trebuie să fie adăugate la cele din ianuarie 2017. Din păcate, uh, nu s-au dat curs acestor recomandări și după raport Uh, în lunile următoare s-a agravat uh, situația. Comisia a trebuit să avertizeze uh, autoritățile din România în repetate rânduri, inclusiv prin adresarea unei scrisori privind statul de drept în luna mai anul curent. De atunci, cumva s-au înghețat activitățile negative și s-au depus eforturi pentru a ne întoarce la uh, o situație mai pozitivă, dar nu putem spune că situația s-a corectat pe deplin. Nu s-au uh, corectat problemele identificate în uh, legile justiției, în codul penal și uh, independența justiției. În ceea ce privește recomandările efectuate, cele din noiembrie 2018 încă nu au fost implementate și uh, toate preocupările rămân uh, și experiența din 2018 uh, a confirmat preocupările comisiei și există motive de a pune sub semnul întrebării obiectivitatea acestei secțiuni speciale care îi anchetează pe magistrați. Numirile încă sunt marcate de ingerență politică nu uh, putem spune că recomandările Comisiei de la Veneția au uh, fost respectate. Activitatea inspecției judiciare, de asemenea, a generat foarte multe întrebări. A existat uh, presiune tot mai mare asupra uh, Procurorului General Anticorupție și asupra înaltei curți. curtea a statuat că schimbările respective erau neconstituționale, dar, din păcate, nu Uh, s-a corectat uh, situația. Progresul în ceea ce privește recomandările din ianuarie 2017 efectuate uh, anterior au fost uh, timide. Multe dintre ele se referă la claritate, consultare și cooperare și uh, toate aceste aspecte lipsesc. În unele domenii, însă, de exemplu, uh, achizițiile publice, și uh, recuperarea uh, uh, uh, activelor s-au înregistrat progrese, dar din păcate ele au fost trecute pe planul 2 de progresele mai vaste și faptul că Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a adus contribuția la uh, punerea în aplicare a recomandărilor respective. Deci, pe scurt, uh, concluzia Comisiei este că recomandările trebuie să fie implementate, Uh, sigur că, având în vedere noua situație, sperăm ca ele să fie implementate. Comisia va continua să coopereze strâns cu autoritățile din România. În acest sens, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Slit. Dragi colegi, aș dori să vă informez că astăzi și mâine uh, Comisia de la Veneția a mers uh, la Sofia pentru a se întâlni cu autoritățile uh, respective în urma prezentării raportului de către comisie. Vom trece acum la dezbatere. Știți că timpul ne presează și deci vă rog să nu depășiți două minute în intervențiile dumneavoastră. Începem cu coordonatorii. Doamna Mețola are cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte. Uh, PPE-ul sprijină concluziile Comisiei Europene, respectiv că progresele înregistrate de către Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare uh, vamală sunt suficiente Uh, Bulgaria și-a îndeplinit angajamentele luate în momentul aderării la Uniunea Europeană și că mecanismul de uh, monitorizare privind Bulgaria ar trebui să ia sfârșit. Așa cum s-a spus, acest mecanism a fost introdus în momentul în care Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană în 2007, obiectivul său fiind să accelereze eforturile Bulgariei de a-și reforma uh, sistemul judiciar și de a îmbunătăți lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Evaluarea Comisiei Europene a progreselor efectuate de către Bulgaria pentru a respecta respecta acest mecanism uh, se referă la mai multe criterii, iar în noiembrie 2018 multe dintre aceste criterii au fost îndeplinite. Comisia considera că Schimbările structurale și legislative respectau cerințele din mecanismul respectiv. Cu toate acestea, s-a hotărât pe atunci să se continue Uh, monitorizarea, raportul. Acum este foarte clar că în urma uh, ultimului raport uh, progresele Bulgariei au, sunt satisfăcătoare conform tuturor criteriilor. Comi concluzia conclu Comisiei că Bulgaria a înregistrat progrese și deci astfel a luat hotărârea să pună capăt mecanismului reprezintă un semn încurajator pentru poporul bulgar, dar și pentru autoritățile bulgare care au trudit pentru a ajunge la acest rezultat rezultat. Aș dori să fac însă o observație. Așa cum s-a spus, dacă vom avea un mecanism pentru statul de drept care să evalueze situația în mod obiectiv în uh, toate statele membre, așa cum a solicitat Parlamentul, uh, poate că acest mecanism uh, ar fi fost inutil, superflu, pentru că toate statele membre ar fi trebuit să fie monitorizate anual și în mod coerent. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Zipăl. Mulțumesc. Eu nu o să intru acum în toate detaliile MCV-ului pentru ambele țări, dar încă o dată Așa ca, cum spunea și colega Mețola, aș dori să spun că socialiștii și democrații au solicitat acest mecanism de monitorizare a statului de drept, pentru că nu știm dacă e util să avem un mecanism care să vizeze doar un stat membru sau altul. Noi credem că ar trebui să fie condiții egale pentru toate statele membre. Și din acest punct de vedere, aș dori din nou să lansez un apel pentru un nou mecanism privind uh, statul de drept, astfel încât MCV-ul să devină inutil util. Bineînțeles, în ceea ce privește uh, eliminarea MCV-ului, uh, această propunere de a lua de pe listă Bulgaria este uh, binevenită, o salutăm. Aș dori să mai menționez un alt aspect important, respectiv spațiul Schengen aplicarea achiului Schengen nu are legătură directă cu MCV-ul și deci MCV-ul nu ar trebui să aibă un impact, un impact negativ asupra uh, ridicării controlelor interne la granițe. Și s-a spus în mod repetat de către Parlamentul European, ambele țări, România și Bulgaria, îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea deplină a acquis Schengen. De exemplu, printr-un un raport din proprie inițiativă din decembrie 2018, Parlamentul European a reamintit că aplicarea de plină a Chiului Schengen nu depinde de acest mecanism de cooperare vamală. Deci, încă o dată, solicităm, poate nu neapărat Comisiei, dar statelor membre să-și uh, facă datoria și să se asigure că România și Bulgaria devin membri de pline ai uh, spațiului Schengen. Iar în ce privește MCV-ul, ar trebui să-i punem capăt și să creăm un mecanism pentru a controla în mod prietenos toate statele membre. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Doamna straic. Așteptam ca cei de la grupul Renew să intervină. Să, să le dau lor întâi cuvântul. Thank you. Um, on behalf of Renew, uh, and since I speak on behalf of the group, I will... Uh, în numele grupului Renew și o să vorbesc în limba engleză, deși vrem să spun ceva în românește și să fiu mai mult așa un europarlamentar român, dar vorbesc totuși ca și coordonator în numele grupului nostru și nu pot decât să continu cu ceea ce s-a spus deja. MCV-ul a fost un proces foarte lung, complicat, complex. Comisia timp de 12 ani cu suișuri și coborâșuri uh, a tot desfășurat acest mecanism pe lângă cele două state membre. A fost momentul, au fost momente când uh, țările erau fruntașe, codașe, uneori bine, uneori rău. În paralel, sau uh, simultan. Situația se putea schimba de la una la altul. Însă se poate face o, se poate trage o concluzie, cel puțin eu pot să trag această concluzie, ca și colegii probabil, și anume, Trebuie să găsim o soluție ca acest proces să devină ceva durabil și să se integreze în acel mecanism pentru statul de drept pe care noi, Parlamentul, l-am tot solicitat de ceva vreme încoace și să sperăm că acest lucru chiar se va întâmpla în curând. Avem nevoie de un mecanism orizontal paneuropean pentru statul de drept cu criterii clare, aplicabile tuturor statelor membre în mod egal cu consecințe clar determinate și așa mai departe. În acel moment, MCV-ul nu-și mai va avea nicio rațiune de a exista și nu va mai veni odată la câteva luni să ne punem mereu și mereu aceleași întrebări se pune întrebarea dacă există o legătură invizibilă sau nu între MCV și integrarea în spațiul Schengen nici acest lucru nu va mai fi de actualitate ca și întrebare, pentru că în momentul de care vorbesc, e foarte clar că în momentul în care vom avea un mecanism orizontal, situația va fi mult mai clară. Acum nu este cazul. Deci, încă o dată, ideea avea, vom avea această idee că acest mecanism devine unul cu adevărat pan-european și să schimbăm situația, să nu mai monitorizăm doar două țări. Mulțumesc foarte mult! Doamna Strike, vă rog frumos, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru acest tur de orizont ale valorilor pentru uh, România și Bulgaria. E nevoie, bineînțeles, în continuare de discuții la nivelul coordonatorilor uh, și să ne facem noi propria părere și evaluare, dar bineînțeles că uh, ne interesează aceste informări suntem de acord cum că, da, România trebuie să continue să fie evaluată, monitorizată, pentru că au existat ceva regrese. Pe de altă parte, așa cum a spus și Renew și socialiștii, cât de bun este acest mecanism până la urmă, el este destul de uh, inegal și se concentrează la urma urmei doar pe două state membre. Și mai pune o întrebare. Ce învățăminte se pot trage din aceste uh, mecanisme și asta de dragul statului de drept și pentru noul mecanism, pentru statul de drept. Asta pentru ca să preluăm lucrurile pozitive din MCV în noul mecanism. Iar noi, verzii, considerăm că trebuie să separăm discuția MCV de intrarea în Schengen a celor două, două țări sau altor țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dăm cuvântul membrilor noștri? Domnul Breana. Mulțumit domnului director Slit pentru uh, raportul prezentat și să felicit Bulgaria pentru succesele obținute. În același timp, uh, tonul raportului pentru România pentru mine era previzibil, pentru că de trei ani de zile românii sunt în stradă pentru a apăra statul de drept. Și acest lucru este uh, clar de aceea ori de câte ori statul de drept este încălcat eu am fost de acord cu menținerea acestui mecanism chiar dacă actualul raport uh, conține multe inexactități. Uh, dar avem uh, totuși de luni la București un nou guvern, iar unul din principalele obiective este tocmai acesta, respectarea condiționalităților preprinse în raportul MCV, pe de o parte și sigur că și a Uh, obiectivelor care ne-au fost uh, prezentate de Comisia de la Veneția în același timp. Acum, uh, exact cum spuneau și colegii noștri, România și Bulgaria nu sunt complet integrate în Uniunea Europeană atât timp cât nu sunt în spațiul Schengen. A fost ministrul de interne care a îndeplinit încă din 2011 toate condițiile tehnice, fiind dați pe unele zone, ca de exemplu pe protecția frontierelor maritime, țară de bune practici, în timp ce state membre vechi au căzut testele. Ori, este legată aderarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen de MCV sau nu? Că toți ne facem, pe de o parte spunem că nu, dar pe de altă parte vedem că da. Și de aceea aș vrea să știu care este și poziția domnului director Slit. Mulțumesc! Благодаря ви. И сега за ГУЕ, мисис Дали. Doamna Gali de la GUE. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mie nu-mi place să categorizăm țările, unele funcționează, unele nu, sau sunt disfuncționale. Nu asta este subiectul aș dori să vorbesc numai despre Bulgaria acum și să știți că eu nu sunt de acord cu ce s-a spus, cum că ar fi progrese constante în această țară față de ce spune Comisia în ce privește relația uh, sau situația mass media și situația reporterilor și jurnaliștilor care sunt amenințați. Au existat niște proteste au existat niște ingerințe ale justiției față de surse media independente, problemele suscitate de niște uh, rapoarte care criticau uh, finanțări europene și așa mai departe. Apoi problema subvențiilor agricole, care pot să vă spun că în proporție de 75% dintre aceste subvenții agricole în uh, Bulgaria au primit o anumită categorizare. Aș mai spune ceva din perspectiva uh, circunscripției mere electorale. Vreau să vă spun că în, uh, uh, de la noi au apărut au apărut uh, informații legate de achiziții ale unor cetățeni ruși la un apartamente în uh, Bulgaria, de pe coasta Mării Negre și, de asemenea, rapoarte legate de uh, branșarea ilegală la apă și la electricitate în aceste imobile și uh, vreau să vă spun că sunt persoane care Ehm, până la urmă nu au, și-au găsit câștig de cauză nici în fața instanței. Poliția nu i-a ajutat eh, pe aceștia, politicienii locali nici ei. Nu știu ce se întâmplă în aceste state membre. Vreau să vă întreb, Comisia, eu sunt o deputată europeană proaspăt. Ce se poate face atunci când nici măcar justiția nu-și face treaba? Mi se pare că este o rușine. Mulțumesc! Je vous remercie pour me euh, donner ma... Doamna Ionceva, vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul, să vorbesc în limba bulgară. Bulgaria pe mecanismul de сътрудничество și проверка. Vreau să vă spun că salutăm uh, faptul că mecanismul MCV nu se va mai aplica Bulgariei și sperăm că nici uh, intrarea noastră în Schengen nu va mai fi astfel condiționată sau frânată. Sperăm că țara noastră va face parte din uh, spațiul Schengen. Iar această apartenență ne va ajuta să uh, arătăm că îndeplinim criteriile așa cum o îndeplinesc și alte state membre și că nu ni se mai aplică un standard dublu. Principiile democratice nu pot fi, bineînțeles, uh, uh, îndeplinite undeva în mod izolat. Bulgaria trebuie să poată, bineînțeles, să uh, își continue monitorizarea proprie uh, a situației. Corupția este o problemă în Bulgaria. Situația chiar se poate și, sau chiar s-a înrăutățit. Asta s-a stabilit chiar de că Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, în care raport uh, se recomandă autorităților din Bulgaria uh, să lupte mai uh, mult împotriva corupției. Raportul anual al Transparency International chiar plasează țara uh, mea pe locul întâi la capitolul corupție. Mai sunt probleme și în domeniul uh, jurnalismului. Deși știm bine că acest raport nu acoperă problema cu libertatea sau independența mass media. Cât privește sistemul judiciar, Uh, acesta el este acoperit, dar pot să vă spun că mass media uh, a cunoscut uh, probleme mari în ultimii 10 ani. Situația s-a deteriorat. În orice caz, vă, mulțumim, vă, vă spunem că ne bucurăm că acest mecanism nu ni se va mai aplica, merităm acest lucru, așa cum merităm să facem parte și din Schengen. Bulgaria nu trebuie să fie pedepsită pentru că sunt niște politicieni corupți acolo. Mulțumesc foarte mult! Благодаря ви, господин председател. Докладът на комисията e положителен. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia Europeană a lansat un raport pozitiv la adresa Bulgariei și vreau să subliniez aici faptul că noi cu toții, toți reprezentanții partidelor politice am făcut eforturi foarte mari astfel încât acest mecanism să fie eliminat. Monitorizarea în ultimii ani a devenit așa mai mult un uh, balet, ceva formal și uh, rapoartele acestea deseori au fost cumva instrumentalizate în cadrul alegerilor și deturnate și din instrument tehnic rapoartele s-au transformat în niște arme politice la care se făcea trimitere ori de câte ori uh, Bulgariei se spunea că nu poate de pildă să intre în spațiul Schengen. Mr. Chuiduharu, please thank, Excuse me Mr. President. My name is Domnul Ciuhodaru, e bine. O să vorbesc în românește. Trebuie să fie valabile pentru toți și cine greșește trebuie să plătească. Salutați uh, reușita prietenilor din sudul României, dar pentru ca măcar de azi aceleași reguli să fie valabile pentru toți, trebuie să fac acum niște precizări. Acest mecanism a fost introdus în 2007 la cererea noastră și este un mecanism tehnic și caduc sunt prevăzute măsuri organizatorice pe care ni le-am asumat cu termen clar de încetare 2009. Introducerea de noi condiționalități doar pentru țara mea, fără legătură cu MCV-ul, așa cum este precizat chiar în acest raport, nu susține ideea că toți beneficiem întotdeauna de același tratament în probleme extrem de delicate. Premizele false, oare la ce, la ce rezultate sperați că vor duce? Sunt tot mai multe afirmații clare în spațiu public că multe din datele din acest raport sunt eronate. Așa că eu cer ca aceste lucruri să fie atent reanalizate. Și nu în ultimul rând vă reamintesc că acea carte fundamentală, Constituția României, pe care am depus un jurământ, trebuie să fie în continuare respectată. Repet, aceleași reguli trebuie să fie valabile pentru toți. Soluția sănătoasă pentru rezolvarea acestei situații este noul mecanism de colaborare și verificare elaborat și aplicat la nivel european. Și vă asigur azi de toată deschiderea și susținerea noastră pentru ca acest demers să aibă o finalitate favorabilă. Unitate în diversitate, deviza Uniunii Europene, înseamnă pentru noi și că aceleași reguli, mecanisme să fie valabile pentru toți. Așa că vă întreb, domnule Slith, când intrăm în Schengen și când va apărea noul mecanism? Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Domnul Terheș. Thank you. <clears throat> I would rather speak in English because... Mulțumesc. Am să vorbesc uh, mai degrabă în engleză pentru că există anumite detalii de mecanică fină care cred eu e mai bine să fie menționate în limba engleză. Citam uh, raportul referitor la România, atât cel de natură tehnică um, cât și cel politic, uh, cu mare atenție. Înainte de a fi ales în Parlamentul European, am reprezentat un ONG din Statele Unite care ani îndelungați a sprijinit lupta împotriva corupției uh, din România, cât și respectarea drepturilor fundamentale a tuturor cetățenilor din România. Ce s-a întâmplat însă în ultimii ani? Abuzuri notori, încălcarea drepturilor fundamentale ale românilor, ignorate de acest raport. Citam adineaori raportul pe care îl aminteați și vreau să scot în evidență o serie de, naturi, de erori de natură tehnică, cantitativă, concluziile, care nu au niciun fundament și care pun sub semnul îndoielii obiectivitatea acestui raport. Vă dau câteva exemple. Într-o notă de subsol se citează următoarele. Uh, după cum s-a menționat în raportul MCV din uh, noiembrie 2018, s-au înregistrat 2369 de cazuri uh, în care au fost implicați magistrații între 2014 și 2019, uh, implicate fiind fapte de corupție. Lucru fals. În această perioadă s-au înregistrat 2901 caz, 9 cazuri împotriva magistraților. Aceste numere poate înseamnă ceva pentru oameni și altceva pentru alți oameni. 7.000 de magistrați din România implicați. Dacă facem calculele, peste 40% din magistrații din 2014 până în 2018 deschiseseră cazuri anticorupție deschise de DNA. Erori uh, materiale și citez. Biroul uh, procurorilor din România care vizează delictele comise de orice individ și nu de o categorie profesională specifică. Fals! Faptul că există birouri specializate ale procurorilor din România care se ocupă doar de uh, armată, de pildă. Un raport de asemenea uh, natură care ar trebui să analizeze modificări uh, aduse legislației. Aceste greșeli sunt nejustificate mă așteptam la raportarea corectă a realității din România. Bineînțeles, cetățenii români, eu însumi, am îndoieli în ce privește calitatea acestui raport. Și vreau să scot în evidență un alt lucru. Dincolo de multe din acuzațiile grave din acest raport, una ne îngrijorează în mod deosebit și cred că ar trebui să îngrijoreze întreaga natură întreaga Uniune Europeană, pentru că ignoră deciziile Curții Constituționale din România. Vedem ce se întâmplă mai multe state membre, unde anumite grupuri și anumite regiuni încep să nu respecte deciziile Curții Constituționale ale țării respective. Dacă noi acceptăm concluziile acestui raport pentru România, creăm un, un precedent periculos în România, unde orice grup, oricine poate să ignore deciziile Curții Constituționale respective. Din... Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Spurek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mecanismele uh, de MCV um, pentru România și Bulgaria au fost uh, concepute ca metode, ca măsuri cu natură, de natură tranzitorie, e clar. Acum, în ceea ce privește propunerea com- Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al tabelului de bord pentru justiție, uh, V-aș întreba dacă, după părerea dumneavoastră, toate statele membre ar trebui să facă obiectul pe viitor al aceiași, aceleiași monitorizări a statului de drept. Vă mulțumesc. Domnul Chiciuc. Vă mulțumesc. Ideea statului de drept, principiul fundamental al statului de drept trebuie monitorizat peste tot, în România, în Bulgaria, dar nu numai avem nevoie de un mecanism de ansamblu unde se intre toate statele membre. Actualul mecanism a fost făcut în mod aleatoriu, pentru că era deosebit de limitat atât în ceea ce privește regiunea unde s-a aplicat mecanismul de cooperare și verificare, România și Bulgaria, cât și domeniile uh, vizate. În continuare, a reșit foarte clar în urma discuțiilor purtate atât la Libe, cât și în alte contexte, că este deosebit de important să dispunem de un mecanism care să urmărească statul de drept, libertatea presei și toate aspectele conexe aferente democrației. De altfel, mecanismul actual nu face decât să adâncească și mai mult disparitățile dintre statele membre. Dacă vrem să avem un mecanism de ansamblu pentru toată lumea, ar fi o protecție ideală, pentru că în acest fel Comisia Europeană ar dispune de un instrument care ar arăta în mod clar, fără echivoc, unde se încalcă principii democratice fundamentale și în acest fel ar uh, atrage atenția asupra acelor încălcări. Trebuie să punem capăt acestei diviziuni între est și vest. Avem nevoie de un mecanism care să se aplice tuturora în mod echitabil și democratic. Mulțumesc! Aș dori să vă spun și eu uh, câteva cuvinte de dragi colegi, sprijin de plin uh, concluzia Comisiei și anume că progresul din, realizate de România și Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare sunt uh, mulțumitoare și toate condițiile aplicate după aderare au fost îndeplinite. Mă bucur uh, să văd că s-a ajuns la concluzia că s-au făcut progrese în ceea ce privește toți indicatorii, independența sectorului judiciar, uh, reforma în curs a sectorului judiciar, combaterea corupției la nivel înalt și la nivel uh, regional în ceea ce privește protecția frontierei, cât și combaterea crimei organizate. Raportul recunoaște eforturile care au fost întreprinse de Um, adunarea națională de magistrați și de forțele de apărare și menținere a ordinii. Am cerut în repetate rânduri uh, întreruperea acestui mecanism, un exemplu elocuvent de standarde duble. Aceste rapoarte și-au uh, trăit traiul și nu mai aduc uh, nici o valoare utilă au fost uh, deja redactate de 12 ani, întâlniri nesfârșite aflându-se în spatele redactorilor, De altfel, toate statele membre se confruntă cu anumite probleme, toate se um, lovesc de probleme în ce privește corupția, statul de drept și nu aș spune că um, neapărat uh, corupția se combate uh, mai bine într-un anumit stat membru decât în altul. Iată de ce este important să ținem cont de faptul că Parlamentul European atrage atenția asupra unei uh, nevoi de a dispune în mod frecvent, constant, de rapoarte privind combaterea corupției peste tot. Iată de ce MCV trebuie să fie întrerupt pentru Bulgaria și așteptăm concluzia formală a Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei Europene pentru reacții. Vă rog, domnule Swift, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor deputaților pentru observațiile și comentariile lor. Câteva reacții inițiale, mai ales în ce privește capitolul Schengen. După cum știți, Comisia a fost mereu consecventă în ceea ce privește faptul că nu e corect să se facă o, legătură între Schengen și MCV, pentru că fiecare are logica proprie, un lucru care trebuie înțeles și acceptat. Acum, în ce privește întrebările legate de proces, știm cu toții de unde vine MCV-ul, ce stă la baza acestuia. E vorba de un angajament asumat la aderare. Există așadar un angajament istoric um, ineludabil. Acum, în ce privește procesul în ansamblul său, E adevărat, an de an auzim uh, reticențe la adresa acestuia, bineînțeles, Comisia consideră că face tot ce este în putință pentru a îndeplini această misiune care a fost conferită. Noi ne dăm silința de a fi obiectivi, de a da ascultare tuturor părților implicate, de a verifica detaliile. Textul final este de asemenea verificat de autoritățile celor două state membre pentru a asigura conformitatea datelor incluse. Drept urmare, procesul a fost întotdeauna salutat în concluziile Consiliului și, după cum spuneam mai devreme, concluziile raportului se aliniază la ceea ce am putea considera ca fiind acordul internațional referitor la subiecte analizate de altfel și de Comisia de la Veneția și alte organisme competente la acest capitol. În ceea ce privește caracterul constituțional, nu cred că raportul referitor la România ar contesta într-un fel sau altul deciziile Curții Constituționale. Ce scoate în evidență e lucrul următor, și anume că politică și un caracter constituțional nu înseamnă neapărat același lucru, că se poate avea un caracter constituțional și nu înseamnă neapărat că ar fi o politică pe care Comisia ar considera ca fiind uh, aliniată la obiectivele MCV. Acum, în ce privește cazurile punctuale, Bineînțeles, întreg procesul MCV se referă la probleme sistemice mai degrabă decât cazuri uh, punctuale. Există alte mecanisme menite să gestioneze acestea din urmă, fraudă, uh, proasta gestionare a fondurilor europene. Există, de altfel, biroul procurorului european care va intra, uh, își va intra în funcție în curând și care ne va ajuta să facem progres la acest capitol. Cred că multe din întrebările adresate s-au concentrat în mod deosebit pe um, tranziția înspre un sistem care să includă toate statele membre pe picior de egalitate. Dacă analizați propunerea Comisiei pentru Bulgaria, veți constata că include în principiu două elemente, cel al îndeplinirii recomandărilor făcute, după care recomandările făcute referitoare la noul cadru juridic creat prin intermediul mecanismului, un lucru de altfel scos în evidență în uh, recomandările politice ale președintei alese a Comisiei. Cred că este foarte important. Este o inițiativă care a Comisiei va da curs. Este uh, o inițiativă a Comisiei. Comisia va continua cu această cooperare și ar putea să fie deosebit de util în articularea unui nou sistem. Nu neapărat analizând toate statele și evaluând toate statele membre pe picior de egalitate, ci faptul că MCV-ul include parametrii restructurați uh, pe care ia în calcul MCV-ul, după cum spuneam, nu se ia în calcul uh, libertatea presei în uh, noua abordare. Toată lumea va fi practic implicată pe picior de egalitate, permițându-ne în acest fel să analizăm o gamă amplă de aspecte ce țin de statul de drept, nu a mai fi limitați la viziunea redusă pe care o impune MCV. În ce privește România, de pildă, avem aceste două nouă elemente, noul context, noul cadru juridic și recomandările. În acest fel se ilustrează cât se poate declar calea de a pune capăt MCV-ului. Mulțumesc! Thank you! Teres. Mulțumesc. Domnul Terheș a cerut din nou cuvântul. Vă rog, un minut. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că am fost șocat, pur și simplu, de ce a spus și vă citesc ca să fiu precis. Ceva s-ar putea să fie constituțional, nefiind uh, de acord cu politica. Politica cui? Pentru că toate democrațiile europene sunt uh, democrații constituționale. Dacă ai o problemă în instanță, te duci la un judecător și dacă vrei uh, să faci apel, atunci te duci la Curtea Constituțională. La Curtea Constituțională ai ambele tabere. Curtea asculte, ascultă cauza, deci pledarea și după aceea ia o decizie. Uh, am avut dreptate când m-am gândit uh, că asta am înțeles în raport. Precedentul creat acum și spun acest lucru pentru toți colegii prezenți în sală. Orice țară uh, care este democratică poate sau democrația poate să fie subminată sau pur și simplu răsturnată de cineva care creează o politică care subminează Constituția țării respective. Și am o întrebare simplă și la obiect. Cine a scris acest raport, raportul CVM cu privire la România? și care sunt cunoștințele sau experiența acestui grup de oameni care a scris raportul? Aș vrea să fie foarte clar în ceea ce privește consti- caracterul constituțional. Noi nu punem la îndoială uh, Curtea Constituțională. Dar, dacă vă uitați la legi și la politici, au fost chestiuni constituționale, dar au fost uh, chestiuni care nu sunt uh, constituționale de exemplu, opțiuni de politici și opțiuni în general. Și uh, raportul a studiat aceste chestiuni, nu partea constituțională. Deci, e uh, un nivel complet diferit pe care l am studiat. Iar felul în care raportul a fost întocmit, nu pot decât să vă spun că anual avem aceleași probleme și avem același răspuns. Acest raport așa cum spuneam, are sprijinul. Deci se bazează pe concluziile uh, Consiliului, la care au ajuns toate statele membre, adoptate de către un, uh, de Colegiul Comisarilor, deci este un uh, document al Comisiei pentru care Comisia își asumă răspunderea. Mulțumesc, uh, spune președintele. Încheiem această dezbatere și vom trece în curând la următorul punct de pe de zi. Преминаваме към точка 24. Mulțumesc. Trecem la punctul 24 de până de zi, comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind verificarea aplicării integrale a acquis Schengen de către Croația. Dragi colegi, vom uh, asculta o prezentare a Comisiei a comunicării Sare din 11 octombrie anul curent cu privire la verificarea aplicării integrale a acquis Schengen de către Croația. Aș dori să dau cuvântul, în primul rând, reprezentantului Comisiei Europene și după aceea colegilor care doresc să participe la această dezbatere. Domnul Seifert, aveți cuvântul. Mulțumesc și bună ziua tuturor! Stimați uh, eurodeputați, în anul 2015, Croația s-a declarat gata să înceapă procesul de evaluare a Schengen în toate domeniile de politici relevante. Uh, urmă, deci, urmând această declarație, procesul de evaluare a Schengen a început în anul 2016. La jumătatea anului 2019, evaluarea în domeniul protecției datelor, a cooperării polițienești, a politicilor de vize, a sistemelor SIS, a armelor și a cooperării judiciare au fost încheiate. Comisia a uh, informat Consiliul și Croația în consecință. Acum aș dori să mă axez pe partea legată de granițele externe, care a făcut obiectul unui control suplimentar în uh, procesul de evaluare a acquis Schengen. Prima misiune de evaluare uh, privind uh, granițele externe a avut loc în mai 2016, după care am avut încă două vizite suplimentare, una în noiembrie-decembrie 2017 și încă una în mai 2019. Vizitele respective, primele două, au avut loc în anul 2016 și 2017 și ele au dus la concluzia Uh, la concluzia că nu s-au uh, respectat uh, cerințele, dar vizita din 2017 s-a spus că datele respective au fost îmbunătățite. Nu s-au mai găsit neconcordanțe grave. Mm, vizita din mai 2019 a confirmat totuși că o parte dintre recomandările din vizitele anterioare încă urmează să fie, trebuie să fie pe deplin implementate proiectul de raport din uh, vizita din 2019, din mai, a primit un aviz pozitiv din partea tuturor statelor membre care au participat la Comitetul Schengen din 5 septembrie 2019. Între timp și în urma concluziilor trase în timpul uh, vizitei suplimentare din 2019, Comisia a pus la dispoziția Comisiei un raport de follow-up cu privire la planul de acțiune legat în primul rând de vizitele din 2016 și 2017, dar și clarificări în ceea ce privește 12 iulie, vizitele din 12 iulie, august, eh, septembrie 2019. Ceea ce înseamnă că, practic, am avut o raportare lunară din partea eh, croată care uh, uh, informa în legătură cu progrese considerabile. Acum aș dori să mă refer puțin mai în amănunt la chestiunile legate de granițe, una care a necesitat clarificări suplimentare, a vizat uh, personalul, deci grănicerii la uh, frontierele Croației. În timpul uh, acestei raportări lunare, autoritățile croate ne-au informat că personalul pentru controlul granițelor, inclusiv al granițelor terestre a ajuns la 3, mai bine de 6.000 de posturi de grăniceri. A reflectat uh, dorința sa inițială și să nu uităm și că după ce controlele la frontierele interne vor fi ridicate, uh, personalul respectiv poate să fie mutat sau o parte la granița cu Ungaria și Slovenia, de la granițele cu uh, Ungaria înspre granițele cu uh, Muntenegru, de exemplu, și Bosnia-Herzegovina. Mai mult, s-a făcut uh, în timpul vizitei din luna mai o recomandare în ceea ce privește supravegherea terestră la granițe și aici s-a spus că, dar într-adevăr, toate elementele erau funcționale, dar Croația ar trebui să facă o corelare mai strânsă între capacitățile sale tehnice și folosirea personalului de supraveghere terestră pe baza unei analize de risc. O altă chestiune care fusese identificată, o problemă, pentru că toate aceste concepte uh, fuseseră deja implementate de către Croația, așa cum s-a arătat și în raportarea lunară, dar a mai existat o chestiune uh, în care Croația, Croația a înregistrat progrese, respectiv dezvoltarea sistemului de supraveghere tehnică la granița externă cu Bosnia și Herțegovina și cu Muntenegru. Croația a reușit să finalizeze procedura în curs de licitații pentru aparate sau vehicule mobile uh, termovizuale. Și de aceea, la pagina 6 a comunicării sare, Comisia a ajuns la concluzia că după evaluarea acestor progrese înregistrate de către Croația, după vizita din 2019, din luna mai 2019, deci Comisia consideră că Croația a adoptat măsurile necesare pentru a se asigura că condițiile necesare pentru aplicarea achiului Schengen în domeniul uh, controlelor frontierelor externe. Deci toate condițiile acestea au fost uh, întrunite. Comi Croația va trebui să continue să coopereze pentru implementarea tuturor acțiunilor pendinte în acest domeniu pentru a se asigura că uh, aceste condiții sunt pe deplin îndeplinite. Deci ce putem spune? Mai e loc de mai bine, Uh, ca parte a procesului de evaluare a, a procesului Schengen, dar, pe de altă parte, putem spune că Croația a luat măsurile necesare pentru a se asigura că se întrunesc uh, toate condițiile necesare. Evaluarea noastră este, deci, sau se bazează pe rezultatul a unei, uh, a unui proces de evaluare de patru ani, în timpul căruia Croația a făcut progrese și eforturi pentru a îndeplini criteriile pentru a uh, face parte din zona Schengen. Și de aceea Comisia, chiar la sfârșitul comunicării sare, la pagina 14, a ajuns la concluzia, nu numai în ce privește controlele la granițele externe, ci și achiul uh, comunitar, că Croația a luat măsurile necesare pentru a se asigura că condițiile necesare sunt îndeplinite. Sigur, uh, Croația va continua să uh, Uh, trebuie să continue să implementeze acțiuni, mai ales în domeniul uh, controlului frontierelor externe. Noi acum am dorit ca Consiliul să discute această comunicare și să ia măsurile viitoare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Acum trecem la uh, intervenții. În primul rând, intervențiile coordonatorilor. Doamna Mețola, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare cuprinzătoare și foarte uh, detaliată. Eu voi fi foarte succintă. Uh, spațiul Schengen se bazează pe uh, controle foarte stricte și foarte Uh, uh, obiective la frontierele externe. Și după uh, eforturi și investiții imense efectuate de către guvernul croat, această țară îndeplinește toate criteriile. Este gata și poate să facă parte din zona Schengen Uh, Croația a făcut tot ce i s-a cerut și trebuie să recunoaștem acest lucru. Croația în spațiul Schengen va consolida cooperarea europeană și va permite uh, protecția granițelor externe și construirea uh, proiectului european. Mulțumesc! În numele socialiștilor, domnul Ciohodaru. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, Tudor Ciuhodaru, medic, medic de urgență în Iași, România, Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu. Asta ca să mă spun, până la urmă o să învățați, Tudor Ciuhodaru. Um, regulile trebuie să fie valabile pentru toți și, din păcate, iar asistăm la un dublu standard. Salut succesul Croației de astăzi și o să fiu extrem de scurt. Onorată Comisie, nu pot să închei fără să vă spun tare ce ne doare pe noi românii, cei din Iași, România și nu numai din întreaga țară îndeplinim toate condițiile. Când intrăm în Schengen? Vă mulțumesc! Mulțumim! Nu este nimeni de la Renew, deci are cuvântul doamna Strike în continuare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și eu Comisiei pentru prezentare și pentru raport. Aș dori să mă axez pe chestiunea gestiunii granițelor externe și pe respectarea drepturilor fundamentale, mai ales în ceea ce privește accesul la procedura de azil. Poate că Comisia e la curent sau nu, eu am făcut uh, uh, câteva studii în ceea ce privește acuzațiile privind uh, respingerile la granița croată, la adunarea parlamentară și probabil că știți și faptul că sunt uh, familiarizată și cu acuzațiile de la, la care au ajuns la ombudsmanul în ceea ce privește încălcările drepturilor omului, de la Consiliul Europei și alte organizații. Și toate vorbesc despre faptul că este foarte greu pentru migranți să treacă această graniță și dacă reușesc să o treacă, să aibă acces la o procedură de azil. Și chiar uh, din uh, Bosnia, de la punctul de frontieră Bihać, primarul s-a plâns de multe ori că s-a confruntat cu trupe speciale de la uh, guvernul croat pe teritoriul său uh, în încercarea de a-i uh, împinge pe migranți înapoi uh, în Bosnia. Sunt uh, chestiuni concrete, ele nu figurează în raport, dar se pune, pentru mine cel puțin, problema în ce măsură s-a evaluat această situație și în ce măsură ea a fost luată în calcul, iar formularea în legătură cu nerespectarea, provocările și așa mai departe, mi se pare puțin cam uh, confuză pentru mine. Dacă vă uitați la pagina 14, se spune acolo că Nu, um, vorbitoarea să corectează. Se spune că activitățile de control al granițelor ar trebui să continue și să respecte cerințele și apoi la aceeași pagină se spune că Croația trebuie să se asigure că aceste condiții continuă să fie îndeplinite. Deci, iată întrebarea mea, este o întrebare la obiect. Comisia, deocamdată, a ajuns la concluzia că practicile actuale de acces la procedura de azil de către autoritățile croate respectă codul uh, Schengen și obligațiile în baza dreptului internațional, Carta pentru Drepturile Omului și achiul uh, comunicar în ceea ce privește uh, azilul. Nu este foarte clar și nici din prezentare nu a reușit. Nu știu dacă Comisia se referă la un nou uh, mecanism de monitorizare, dacă ne poate explica cum va arăta acest nou uh, mecanism de monitorizare, dacă va fi transparent, în ce măsură va fi independent și cum am putea să monitorizăm această situație în ceea ce privește uh, respingerile acestor migranți. Și întrebarea mea, dacă Croația respectă sau nu achiul și dacă nu, atunci cum putem să avem garanțiile necesare că va respecta toate aceste dispoziții. Și nu credeți că e important să spunem că avem de-a face cu un criteriu hotărător înainte să luăm o astfel de decizie privind aderarea Croației la, spațiul, la zona Schengen? Doamna Dali, în partea noului GUE. Mulțumesc. Uh, puțin timp și multe întrebări, ca întotdeauna. Eu cred că avem de-a face cu o contradicție în declarația Comisiei și realitatea de la fața locului. Patru vizite în uh, patru ani. Reprezentantul Comisiei a spus că în pofita vizitelor uh, nu se respectă toate criteriile uh, în ciuda faptului că avem dovezi foarte clare că migranții sunt respinși și să se încalcă în mod sistematic drepturile omului la granița cu Croația și Bosnia-Herzegovina. Dar totuși Comisia ce spune? Haideți, mergem, veniți, veniți la petrecere, veniți toți. Și se pare că avem de-a face cu o contradicție aici, între ce pare să spună acest document. Atâta timp cât un stat membru își uh, pecetluiește granițele externe, atunci poate să intre în Schengen, indiferent de faptul și Comisia recunoaște acest lucru că uh, drepturile omului ale solicitanților de azil au fost uh, uh încălcate și că se folosește forța excesivă. Deci spun acest lucru, avem de-a face cu o provocare. Deci avem un criteriu detaliat uh, care este menționat în ce privește controlul uh, frontierelor, dar în ce privește drepturile omului totul este confuz. Vă vorbiți despre un mecanism de monitorizare, dar cum va funcționa, cine va fi implicat, care va fi calendarul, uh, Uh, cum vor fi implicate serviciile Comisiei, cum va fi informat Parlamentul European în legătură cu toate aceste evoluții. Cum poate Comisia să dea undă verde în lipsa acestor garanții clare? Pentru că mie mi se pare că dumneavoastră spuneți că unele obligații juridice sunt mai importante decât altele. Nu acceptați faptul că e vorba de o cerință juridică a Schengen ca toate criteriile să fie respectate, toate criteriile juridice. Și asta înseamnă și respectarea drepturilor fundamentale. Deci, Cred că avem nevoie de răspunsuri la aceste întrebări. Care au fost dovezile pe care v-ați bazat când ați evaluat respectarea de către Croația articolului 4 a codului privind Schengen privind drepturile fundamentale? Avem uh, nevoie de răspunsuri la întrebarea dacă Comisia va pregăti recomandări specifice cu privire la drepturile fundamentale Uh, de asemenea, guvernul Croației va trebui să răspundă planului de acțiune adoptat de către Consiliu. Cum se va evalua la anul uh, mecanismul de uh, monitorizare Schengen? Știm că sunt acolo câteva neclarități. Și de ce să continuăm uh, să spunem că Croația îndeplinește criteriile? Nu uh, facem decât să spunem că doar aceste criterii sunt respectate în, în, în proporție de două treimi. Deci am nevoie de întrebări înainte de a da undă verde acestui proces în continuare. Mulțumim, domnul Ressler. Mulțumesc și mulțumesc și eu uh, reprezentantului Comisiei pentru prezentare, pentru ca cetățenii croați să beneficieze de libertatea de mișcare, una dintre marile înfăptuiri ale Uniunii Europene, uh, guvernul croat a îndeplinit criteriile de aderare la spațiul Schengen. Bineînțeles că suntem uh, la curent cu unele din acuzațiile aduse de către unele ONG-uri și tocmai datorită lor și acestui context ne bucurăm uh, de faptul că singura autoritate competentă care poate să facă o evaluare obiectivă și tehnică a confirmat faptul că Croația a îndeplinit toate aceste criterii de aderare. Mai bine de 6.000 de polițiști protejează astăzi cea mai mare graniță terestră, cea mai lungă graniță terestră în Europene și ne bucurăm de faptul că aderarea Croației va asigura un trafic mai bun, o cooperare economică mai bună, dar și un control mai bun al uh, granițelor externe. Și, având în vedere toate aceste argumente, nu este doar în interesul Croației, ci și al întregii Uniunii Europene ca Croația să uh, adere la spațiul Schengen. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Marquardt. Da. O să vorbesc în germană, dacă nu vă deranjează. Și eu cred că, bineînțeles că este în interesul Uniunii Europene, dar și în interesul uh, cetățenilor și a cetățenilor croate, ca uh, Croația să facă parte din uh, spațiul Schengen, dar cred că este și în interesele Uniunii Europene ca noi să ne evaluăm în mod cinstit, onest și să spunem că sunt reproșuri aduse de către ONG-uri, unele sunt subiective, dar există și păreri obiective conform cărora nu ar exista aceste aspecte. Eu spun că nu e vorba doar de, uh, uh, uh, de, de, de rezerve din partea ONG-urilor. Chiar eu am fost la frontiera acolo și mie mi se pare foarte clar că toate aceste filme care sunt uh, vehiculate nu au fost Uh, filmate de către, uh, de către uh, cei care vor să manipuleze. Este vorba de persoane care au filmat pur și simplu persoane care au fost, cărora le-au fost rupte mâinile, picioarele, cărora li, s-au, li s-au luat telefoanele mobile și după aceea au fost bătute pur și simplu pentru a le, li se spune că nu au ce căuta în Croația. E vorba de persoane care spun că nu trebuie să vină în Croația ca să ceară azil, nu numai că au fost trimise în înapoi, ci pur și simplu uh, au fost respinse la mod literal, uh, cu mâinile și cu picioarele. Nu putem să spunem când avem astfel de reproșuri că sunt subiective. Eu am văzut cu propriul ochi și mi se pare tot mai important să uh, rămânem cu picioarele pe pământ. Să nu ne întoarcem privirea. Când uh, spun că este în interesul Uniunii Europene ca Croația să facă parte din uh, spațiul Schengen, dar eu cred că este important ca toate criteriile să fie respectate și să nu acționăm doar având în vedere situația. Pentru că unii spun că, iată, avem aceste realități pe care tocmai le-am descris, uh, cei uh, de la fața locului spun ceva cu totul altceva. Cum putem să câștigăm încrederea? Cum putem să uh, Uh, spunem că uh, problema este conștientizată în Croația, respectiv că se încalcă drepturile omului, ceea ce reprezintă este o problemă. Și un uh, membru Schengen trebuie să respecte drepturile omului. Și atât și întrebarea mea. Cum am putea, din perspectiva Comisiei, să descriem situația de la graniță? Pentru că eu v am uh, prezentat lucrurile din punctul meu de vedere. Dar aș dori să știu dacă Comisia a văzut aceste lucruri când a făcut vizita sau cu totul altceva. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you very much. Uh, let me start. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să iau punct cu punct și aș începe cu drepturile fundamentale, pentru că aceasta a fost principala chestiune abordată. Și aici mă refer la acele respingeri de la graniță. În pregătirea evaluării sale, Comisia a examinat modul în care Croația își respectă angajamentele pe care și le-a luat la intrarea în Europeană în materie de drepturi fundamentale. Comisia confirmă în comunicarea sa cum că Croația continuă să facă progrese și să îmbunătățească protecția drepturilor fundamentale. Acele acuzații aduse în legătură cu tratamentul azilanților ar trebui să fie obiectul unor anchete credibile de către autoritățile croate și în concordanță cu dreptul internațional, Comisia solicită guvernul să facă aceste lucruri și să informeze Comisia Catare. Comisia va continua să monitorizeze Uh, foarte atent situația. Să nu uitați că odată ce se va lua o decizie a Consiliului privind aderarea Croației la spațiul Schengen, în acel moment Comisia va avea o posibilitate de a avea uh, vizite de valoare neanunțate, inopinate. Pentru un moment nu putem decât să ne anunțăm prezența, vizita, și asta, bineînțeles, că înseamnă că elementul surpriză dispare atunci când ne prezentăm la granița externă. Aceste vizite neanunțate, vă spuneam, vor putea să aibă loc eventual după ce se intră în Schengen și când vom putea să sporim și noi capacitățile noastre de monitorizare de la Comisie. Dar bineînțeles că nu vrem să așteptăm așa de mult timp. Iată de ce, la cererea Comisiei s-a stabilit un mecanism de ehm, monitorizare care să se asigură că controlul efectuat de către grăniceri continuă să respecte dreptul european, obligațiile internaționale, drepturile fundamentale, inclusiv tot ce rezultă în, din achiul european în materie. Noi am acordat 6,8 eh, milioane Croației în uh, decembrie 2018 dintr-un fond de urgență și asistență și avem un mecanism de monitorizare ca să ne asigurăm că toate măsurile de la graniță sunt proporționale și respectă drepturile fundamentale. Acest mecanism de monitorizare are trei principale obiective. În primul rând, și cel mai important, monitorizarea comportamentului ofițerilor de poliție la fața locului, atunci când se confruntă cu uh, azilanți și uh, migranți legali. Aceasta având în vedere um, liniile orientative de la un, altul comisar al ONU pentru uh, refugiați și propria legislație europeană. Și, bineînțeles, există și controle interne ale poliției de graniță care au loc uh, Uh, inclusiv de către reprezentanții ai Ministerului de Interne. O altă problemă este schimbarea mentalităților. Prin formare, oamenii să înțeleagă că, bineînțeles, migranții sunt uh, oameni, sunt persoane care au nevoie de protecție internațională, trebuie să fie uh, tratați așa cum se cuvine în mod decent. Iată de ce formarea ofițerilor de poliție este tocmai a doua componentă din acest mecanism de monitorizare pentru care s-au uh, deblocat 6,8 milioane de euro. Formarea aceasta are loc de către eh, înaltul comisariat al ONU pentru refugiați, dar și de către organizațiile societății civile. Nu e vorba de training numai, ci de niște operațiuni, eh, niște proceduri operative care sunt puse la punct în cooperare cu toți eh, factorii interesați. În sfârșit, un alt element este legat de cooperarea între autoritățile croate și organizațiile societății civile. Prin diferite ateliere, workshop-uri și mese rotunde, deci schimburi de opinii între părți. De aceea considerăm că acest mecanism de monitorizare pe care l-am înființat uh, anul trecut în decembrie înseamnă că există practic o monitorizare independentă a activității uh, poliției croate de frontieră. În plus avem un protocol între eh, Ministerul de Interne croat și uh, Agenția ONU plus eh, Centrul Juridic European pentru a monitoriza uh, acești ofițeri de la graniță și ne bucurăm că tocmai Uniunea Europeană, prin finanțarea sa, a permis acest gen de uh, proces, deci această monitorizare și această formare. Apoi, uh, în ceea ce privește acum România și Bulgaria, Comisia are o poziție cât se poate de bine cunoscută, care a fost deseori uh, subliniată de către comisarul Avramopoulos, în sensul că este important ca toate statele membre care au îndeplinit criteriile pentru a se alătura Schengen și să facă acest lucru și să nu mai existe controle la granițele interne, Poziția așadar, poziția celor două țări este foarte clară. Ambele țări, în opinia Comisiei, sunt pe deplin uh, pregătite pentru a intra în spațiul Schengen. Acum mai rămâne de luat o decizie de ordin politic. Ea trebuie să fie luată în unanimitate de către toate statele membre. Așa, despre România și Bulgaria. V-am povestit despre drepturile fundamentale, despre respingerea la frontieră și am încheiat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Dali are un minut, da, pentru că avem uh, timp și nu mi s-a părut că am, am primit un răspuns prea detaliat. Aș dori mai multe informații în legătură cu când s-a înființat mecanismul de monitorizare și cum funcționează el. Ați vorbit despre înaltul comisat al ONU pentru refugiați și pentru centrul uh, juridic uh, legal croat, dar ce este acesta? Este într-adevăr o monitorizare care funcționează sau doar ați dat, ați dat cu banii pe geam? Câți polițiști au fost cuprinși? Uh, funcționează acest lucru? Cum văd ei situația? Pentru că, într-adevăr, Comisia a recunoscut că avem o problemă cu drepturile omului acolo și că acel criteriu juridic uh, legal nu a fost îndeplinit. Și pe de altă parte, tot Comisia vine și spune că trebuie să intre Croația în Schengen. Mi se pare ilegal pentru că toate cerințele legale trebuie să fie îndeplinite în mod egal. Tot Comisia spune că unul dintre acestea nu a fost îndeplinit. Aș vrea să știu încă o dată mai multe despre când s-a înființat me mecanismul, date și uh, detalii clare despre cum s-au cheltuit acești bani. Acum domnul Marco are un minut. Okay, I try to make it short. I... Pe scurt, nu vreau să dau vina pe un polițist sau pe altul. Am auzit, n-am văzut cu ochii mei, dar am auzit că există uh, presiuni deosebite politice asupra uh, grănicerilor, ofițerilor de poliție uh, de la frontieră din Croația, care nu sunt inventate aceste presiuni și vreau să vă întreb ce înseamnă asta pentru ofițerii aceștia de poliție în sensul că dacă ei, uh, să zicem că uh, ei merg pe aceste respingeri, uh, le sprijină, sunt niște consecințe, dacă încalcă legea, se întâmplă ceva în cazul lor și pe de altă parte se întâmplă cu acei grăniceri care nu respectă legea și fac altfel. Domnul wrestler, da, un comentariu foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Într-adevăr, E vorba de o evaluare complexă, tehnică, juridică, desfășurată la fața locului de-a lungul a mai multor luni și care, practic, a, a văzut că a constatat că există multe îmbunătățiri uh, ale situației uh, din perspectiva ceea ce se întâmplă la graniță, din perspectiva autorităților croate trebuie spus că e în primul rând vorba de o evaluare tehnică care a avut loc uh, de-a lungul mai multor uh, luni. Deci acesta este accentul care trebuie pus, doamna Straic. Mulțumesc. Suntem de acord cu ce a spus. Nu trebuie să politizăm, politicizăm situația. E vorba despre fapte, însă ce văd eu că este o discrepanță foarte mare între concluziile instituțiilor. Uh, am menționat aici multe dintre ele, cum chiar și ombudsmanul, oficiul pentru uh, azil și refugiat și, pe de altă parte, poziția uh, autorităților uh, naționale și ne spuneți că nu aveți voie să faceți vizite neanunțate. Și atunci, care ar fi mobilul lor ca situația chiar să se îmbunătățească, în sensul că ei sunt aproape de conformitate, dar nu chiar uh, perfecți. Deci, ce credeți despre asta și despre mecanismul de monitorizare? El, practic, funcționează de aproape un an. Ce rezultate s-au obținut concret? Se pot trage niște concluzii pe baza funcționării acestui mecanism? Și cum putem să avem acces la informații uh, decurgând din acest mecanism de monitorizare? Vă mulțumesc! Domnul Separ, două minute. De la comisie. Da, mecanismul a început în uh, decembrie 2018. El va merge până în octombrie uh, anul acesta, dar s-au prelungit cu două luni, deci el se va termina în decembrie anul acesta. vom avea o masă rotundă care va trage concluziile și va prezenta rezultatele în luna aprilie. Autoritățile croate au furnizat uh, o serie de rapoarte care vor fi analizate și în această masă rotundă finală. Deci peste câteva săptămâni ar fi poate interesant să vedem deja aceste rezultate pentru că, ca orice proiect finanțat de comisie, beneficiarii, statele membre, trebuie să depună un raport uh, amănunțit în atenția comisiei, un raport final. Cât privește poziția comisiei, din păcate nu suntem prezenți la fața locului. Mecanismul acesta este implementat de către autoritățile croate împreună cu alte, alți actori, cum ar fi uh, ONG-uri, organizații internaționale, etc. Și sunt curios să văd și eu cum arată raportul final. Vom trăi și vom vedea. Însă, a sancționa autoritățile sau oficialii croați nu face parte din uh, prerogativele comisiei și, bineînțeles, asta ține de uh, legislația națională. Mulțumesc foarte mult! Cu asta am încheiat dezbaterea pe acest subiect. Trecem la punctul 25, adică la diverse. 26, de fapt, următoarea ședință pe 11 noiembrie de la 3 la 6 jumătate seara aici la Bruxelles și pe 12 a doua zi de la 9 dimineața până la 12 jumătate și de la 2 jumătate până la 6 jumătate seara tot la Bruxelles. Vă mulțumesc!